Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre place, nous allons débuter. și să luați loc începe Bien, merci, chers collègues, nous allons... Mulțumesc, dragi colegi. Vom începe cu atelierul referitor la situația din Nagorno-Karabakh. Este un dosar extrem de sensibil, o să vă rog să luați loc și să faceți liniște, pentru că deja suntem în întârziere. Așa încât o să vă rog să fiți cât mai disciplinați cu putință, vă rog. S'il vous plaît, je vous demande un peu de silence. Vă rog să faceți liniște ca să începem ședința. Situația din Karabakh este un, un subiect foarte sensibil care preocupă o mulțime dintre deputații europeni și în cursul lunii iunie am văzut că au existat alte incidente. Sper că cunoașteți cu toții datele diplomatice ale acestei probleme, în special uh, activitatea grupului de Minsk, care se chinuie să găsească o soluție acceptabilă sau măcar fundamentele unei soluții acceptabile, dar din păcate Progresele sunt destul de mici, trebuie să recunoaștem acest lucru. Am avut ocazia în Parlament să ne exprimăm preocupările de nenumărate ori față de retorica celor două părți și uh, de, a, față de provocările militare de ambele părți care constituie un uh, pericol pentru regiune. Și astăzi ne vom strădui să Uh, vedem care este situația actuală și care sunt perspectivele. Deci, bineînțeles, niciunul dintre noi nu va înlocui eforturile diplomatice care sunt în curs și nu ne vom uh, implica în acest conflict, dar vrem să avem o imagine cât mai obiectivă a situației în care ne aflăm astăzi. Pentru acest atelier avem uh, mai mulți experți Tracy German, care uh, lucrează la Departamentul de Studii de Apărare la King's College în Londra, apoi domnul Adam Eberhard, care lucrează la Centrul pentru Studii Estice în Polonia, domnul Denis Samut, director executiv al Links, și domnul Filip Lefor, care este reprezentantul special al Uniunii Europene pentru uh, Caucazul de Sud și pentru criza în Georgia. Salut și prezența unei uh, delegații azere printre noi, care a venit în cadrul delegației UE Azerbaijan, care se va reuni imediat după această audiere. Vă mulțumesc, deci, pentru prezența dumneavoastră aici. Evident, avem și foarte mulți observatori în sală. Deputații prezenți au uh, urmărit cu mare atenție acest dosar și vor avea uh, ocazia să se exprime după intervențiile experților. Pentru a începe, deci, o să-i dau cuvântul, o să dau cuvântul noștri și o să-i rog să se limiteze la o prezentare de 12-15 minute maxim, astfel încât să avem cât mai mult timp pentru discuțiile cu deputații și dau cuvântul doamnei German. Thank you. Mulțumesc și bună ziua tuturor. Mi s-a cerut să fac o scurtă introducere a situației de securitate din Nagorno-Karabakh și disputa nerezolvată între Armenia și Azerbaijan în enclava uh, de lângă Georgia. Bineînțeles, subiectul este de maximă importanță pentru ambele țări. Nu vreau să intru în detalii legate de istorie sau de politica celor două părți. Ajunge să spunem că a existat o uh, controversă legată de o decizie luată în anii 20 uh, pentru uh, care a vizat includerea unei bucăți de teren în um, Azerbaijan în loc de Armenia. Și uh, în, uh, între 92 și 94 s-a ajuns la un uh, război de plin care a avut mii de victime și am văzut o mare parte a teritoriului uh, de lângă Azerbaijan care este sub controlul altor părți. De la după uh, acordul de încetare a focului, uh, această pace nu a adus uh, niciun fel de confort, pentru că, deși luptele au încetat, subiectele fundamentale au rămas în continuare nerezolvate și există un pericol de continuare a ostilităților. Cred că niciuna dintre părți nu vrea să recurgă la război, dar pericolul Uh, e reprezentat de acest așa zis război al lunetiștilor uh, pe marginea liniei de conflict, care ar putea să escaladeze și să scape de sub control. S-a vorbit despre o dilemă de securitate și despre rolul percepției și percepțiilor greșite. În, uh, începând din 2009 a existat o escaladare a violenței uh, în zona Nagorno-Karabakh cu schimburi regulate de uh, focuri la linia de demarcație și, bineînțeles, au existat și uh, victimele acestui, așa zis, război al lunatiștilor. Au existat uh, acuzații și contraacuzații de încălcări ale acordului de încetare focului între cele două părți, acuzații care nu pot fi verificate din cauza că, din cauza că nu există uh, decât șase observatori ai OSCE și trupele sunt nenumărate, deci este foarte greu să avem o părere obiectivă îngrijorător este că schimburile de focuri erau limitate la două zone specifice, dar de la începutul acestui uh, an am văzut uh, că soldați armeni sunt uh, uciși de uh, azeri și viceversa, dar nu de-a lungul liniei de conflict, ci într-o zonă aflată la vreo 30 de kilometri nord de granița între cele două state. Și aceste atacuri au coincis cu vizita oficială a lui Hillary Clinton în regiune Escaladarea violenței uh, pe linia de demarcație a fost uh, uh, însoțită de o creștere a cheltuielilor de apărare de ambele părți, deci și în Azerbaijan și în Armenia. a existat niște îngrijorări legate de o cursă a înarmărilor. Am inclus un tabel aici care arată că o parte semnificativă a PIB-ului este cheltuită de ambele țări pentru înarmare. foarte recent, Parlamentul uh, armen a decis să crească bugetul uh, de apărare cu aproximativ 6% față de anul trecut. În ceea ce privește forțele armate, am inclus un tabel cu uh, statisticile Vedeți că forțele armate ale Azerbaijanului sunt aproape de două ori mai mari decât ale Armeniei, dar Armenia are o relație strânsă cu Rusia și mi s-a cerut să intru în detalii legate de legăturile între țările din regi ă, regiune și actorii externi. Ă, Rusia este cel mai puternic ă, aliat al Armeniei, deci există o relație puternică cu Moscova pentru a contrabalansa o poziție vulnerabilă între două țări care au o poziție antagonistică una față de cealaltă, ă, Turcia pe de o parte și Azerbaidjanul pe cealaltă parte. Rusia este principalul partener economic al, ă, al Armeniei, ă, oferă energie, echipament militar și este un partener economic și investitor cheie pentru ei. Există un parteneriat strategic care a fost reînnoit în 2010 și uh, prezența militară rusă în Armenia se ridică la aproximativ 3.000 de soldați. Asta reprezentând un element cheie al uh, strategiei de apărare a țării. Armenia are relații foarte bune și cu Iranul, pentru că este pe o rută de tranzit și au existat îngrijorări legate de faptul că um, Armenia fiind membră a uh, Organizației de Securitate care garantează apărarea tuturor uh, membrilor de uh, către ceilalți, au existat îngrijorări că Rusia ar putea, fi, ar putea să se implice în acest conflict, dar nouă ni se pare că este puțin probabil din cauza faptului că dacă ar fi să existe un atac, și e un mare dacă, acesta nu ar fi considerat ca un atac împotriva Armeniei și al teritoriului armean. Uitându-ne la parteneriatele Azerbaidjanului, politica externă este dominată de conflict, are relații strânse cu Turcia, bazate pe similarități etnice și lingvistice în mare măsură, a existat legături economice și diplomatice strânse între cele două țări și, de asemenea, o legătură militară strânsă. În urmă cu uh, doi ani, în august 2010, Azerbaijan a încheiat un uh, parteneriat strategic și un acord de asistență reciprocă cu uh, Turcia, care oferea și consolidarea capacităților militare și înființarea de infrastructură pentru uh, posibile viitoare discuții comune în viitor. Cele două țări au stabilit și un Consiliu de Cooperare la nivel înalt pentru a încuraja și mai mult cooperarea la nivel politic. În ceea ce privește alianțele strategice uh, Rusia-Armenia și Azerbaijan-Turcia, deși consolidează securitatea uh, respectivelor țări, uh, consolidează de asemenea și neîncrederea și suspiciunea reciprocă. Deci complică, practic, percepția a ceea ce se întâmplă și pune piedici în calea unei uh, ajungeri la unui acord. Poziția Rusiei a fost repetată luna trecută ei respectă cele trei principii, respect al integrității teritoriale, respect al autodeterminării și neutilizarea forței. Și încearcă să păstreze un uh, echilibru relativ. Mi s-a cerut să analizez de asemenea și uh, potențialul efect uh, de revărsare pe lângă implicațiile de securitate evidente ale oricărui conflict și pe lângă implicațiile geopolitice, există și implicații economice datorită rolului regiunii ca uh, rută de tranzit pentru uh, petrol și gaze din Marea Caspică Și deși, deși nu uh, există posibilitate uh, clară de conflict, orice posibilitate, orice uh, urmă de conflict ar crește în mod clar prețurile în mod major la aceste resurse. Există și statistici care arată că evenimentele din august 2008 uh, au costat peste un miliard de dolari uh, ca pierderi economice pentru Georgia, deși această cifră nu ia în calcul niciun fel de pierderi indirecte ca urmare a lipsei de încredere în regiune ca destinație de investiții. Deci orice fel de conflict are implicații economice serioase pentru uh, regiune și pentru regiunile din jur. În scenariul cel mai rău, uh, companiile petroliere ar fi puternic afectate și există un risc în acest sens. Retorica periclitează și mai mult situația, o transformă într-o situație și mai volatilă și există pericolul unui conflict accidental. Cred că niciuna dintre părți nu vrea să recurgă la război declarat, dar uh, pericolul uh, Uh, este că se tot atacă reciproc prin aceste, acest război al lunatiștilor, cum spuneam, și cred că faptul că stăm aici și vorbim despre asta arată că există un interes real în uh, găsirea unei uh, soluții de rezolvare a conflictului. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Everard. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest workshop foarte actual, foarte actual, din păcate, pentru că multe dintre cele ce vă, vă voi spune sunt pesimiste, în primul rând. Avem de-a face cu uh, tensiuni crescânde la linia de contact, Există tendințe îngrijorătoare atât în Azerbaijan cât și în Armenia când este vorba de guvern și de opinia publică. În al doilea rând, în, prezentația, în prezentarea mea, uh, voi vorbi despre un compromis. În a treia parte voi vorbi despre menținerea dinamicii actuale și a faptului că este foarte posibil să se reia conflictul militar dacă ea este păstrată, după cum spuneam. Însă nu se poate uh, elimina nici po- um, posibilitatea unui uh, război mai devreme decât atât. În primul rând, este Karabahul important acest uh, teren nu are un potențial economic, resurse naturale sau importanță strategică uh, foarte mare, însă are o importanță foarte mare din punct de vedere al semnificației simbolice și istorice pentru ambele țări. Regiunea Karabakh este văzută ca unul din um, locurile în care s-au creat ambele state, atât Azerbaijan cât și Armenia. Dacă ne uităm la Azerbaijan, ar trebui să nu uităm că Azerbaijanul și-a pierdut 16% din teritoriu în timpul războiului și acest lucru este uh, văzut ca o dovadă a slăbiciunii statelui, statului. O uh, eră trecută, de altfel. Apoi, conflictul cu privire la Karabakh este văzut de către guvernul uh, Azer ca un factor de consolidare socială. În 1992 a avut loc uh, un masacru al azerilor uh, și puteți vedea în imagine un monument ridicat pentru uh, aniversarea acestui, uh, pentru comemorarea acestui masacru. De asemenea, există un grup foarte mare de refugiați uh, din Karabakh. Ei constituie aproximativ 8% din populația azeră. Ei nu s-au integrat în restul societății, sunt izolați și este o politică intenționată a guvernului Azerbaijan ca ei să fie izolați pentru că le uh, servește, îi ajută uh, în, în relațiile cu comunitatea internațională uh, pentru a sublinia problema conflictului. Când ne uităm la Armenia, Trebuie spus că victoria în războiul Karabakh este una uh, care, le, care constituie o sursă de mândrie pentru Armenia. Uh, îi ajută să își depășească mentalitatea de victimă. Însă controlul asupra regiunii Nagorno-Karabakh este mai important pentru armeni decât dezvoltarea economică și securitatea națională. Armenia este, uh, se află între Turcia și Azerbaijan, însă pentru ei este mai important să controleze Nagorno-Karabakh decât să găsească un compromis cu vecinii. În ultimii 20 de ani, Armenia s-a regăsit într-o semi-izolare regională. Puteți vedea o imagine uh, dintr-o stație de autobuz din, Ereb, din Erevan, în care regiunea Nagorno-Karabakh este adăugată la teritoriul armean. Este o imagine reprezentativă care arată cât de important este rolul uh, regiunii Nagorno-Karabakh pentru Armenia. Însă, separările nu sunt foarte clare. Relațiile sunt uh, foarte strânse între Armenia și Karabakh. Relațiile oficiale sunt modeste. Armenia nu a recunoscut independența regiunii Karabakh, însă reprezintă Armenia reprezintă Karabakh în uh, negocierile de pace. În practică, existența Uh, regiunii este posibilă numai datorată, datorită sprijinului economic, militar uh, al uh, Armeniei. Mulți cetățeni în Narcono-Karabakh au pașaport armean, însă, în același timp, nu se poate spune că Uh, guvernul din Nagorno-Karabakh uh, mm, ascultă, mm, respectă toate um, deciziile luate la Erevan. O manifestare simbolică a relațiilor strânse între uh, cele două regiuni a fost prezența unui A fost o comemorare uh, comună a celor uh, a Armeniei și a uh, Karabakh a unui conflict militar. Care sunt percepțiile actuale? Dacă ne uităm la Azerbaijan, uh, ei consideră că controlul trebuie să fie reinstaurat pe uh, teritoriul controversat. În același timp, Armenia vede și populația armeană vede conflictul ca fiind rezolvat. Ei nu au nicio intenție să caute un compromis cu azerii. Politicienii din Armenia, care sunt dispuși să facă compromis, Uh, sunt respinși. Există o diasporă armeană um, care are o poziție foarte puternică împotriva Turciei. Turciei, în același timp însă, ei trăiesc în afara Armeniei, deci nu plătesc prețul uh, izolării regionale a Armeniei. De ce sunt așa de pesimist? Vedem o schimbare a echilibrului puterii. Azerbaijanul are uh, exporturi de petrol din ce în ce mai mari, uh, care constituie o proporție majoritară în buget, din bugetul său, da, iar asta i-a permis să își crească bugetul pentru apărare. Iar importanța pentru Uniunea Europeană, Turcia și Rusia, importanța strate strategică, crește a Azerbaijanului. Uh, Uh, cheltuielile militare uh, au fost de 3 miliarde în 2011 uh, față de 130 de milioane în 2003. În Azerbaijan, în 2012, se presupune că cheltuielile militare vor fi de aproximativ 4,4 miliarde de dolari. Este greu de, de măsurat acest lucru, pentru că Investițiile militare sunt uh, prevăzute în diferite categorii bugetare, însă, în ziua de astăzi, uh, cheltuielile militare ale Azerbaijanului sunt mai mari decât întregul buget de stat al Armeniei. Sunt de 10 ori mai mari decât bugetul militar al Armeniei și de 8 ori mai mare decât cheltuierile militare ale Armeniei și Karabahului împreună. Israelul este furnizorul principal al, uh, de arme al, al Azerbaijanului. Uh, în acest an au uh, anunțat semnarea unui contract în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Un element important în acest sens. Iată un citat din anuarul SIPRI, care Uh, confirmă faptul că a existat cea mai mare uh, creștere de procentuală uh, reală în ceea ce privește cheltuielile militare. Din un punct de vedere, Azerbaijanul are o, o senzație de putere și asta nu este acompaniată de progrese în ceea ce privește negocierile. Iar asta duce la o poziție mai dură și la o propagandă militară mai puternică. În același timp, retorica guvernului Azerbaijan a dus la disponibilitatea mentală a azerilor, a publicului azer, uh, și la deschiderea față ideea de un uh, război, ceea ce, la rândul său, depune uh, Um, presiune asupra guvernului, ceea ce face ca guvernul să devină practic prizonierul propriei sale uh, retorici. În același timp, se creează o situație în care există un fel de uh, atmosferă de supraviețuire uh, în, uh, în Azerbaijan uh, și în Armenia, mă scuzați. Uh, pozițiile devin uh, mai dure și nu se dorește uh, să existe concesii. V-am menționat um, senzația de putere a Azerbaijanului. Iată o declarație a președintelui Aliyev, care a subliniat că răbdarea Azerbaijanului nu este nelimitată. Azerbaijanul a spus că va fi posibil, va a spus președintele, Um, va fi dispus să recupereze teritoriul Nagorno-Karabakh prin um, uh, orice mijloace, chiar și războiul. Situația de astăzi, această declarație a fost făcută totuși în 2007. Se pune întrebarea dacă Azerbaijan uh, este uh, pregătit nu trebuie să uităm că armenienii sunt uh, partea dominantă în acest conflict. Ei controlează teritoriile disputate, forțele lor militare au o reputație de a fi bine pregătite. Oricum, este dificil de judecat dacă uh, forțele armate armene uh, ar putea acum să ducă o, o um, Um, operațiune um, extinsă, însă în câțiva ani, dacă se uh, continuă furnizarea de arme dinspre Israel, răspunsul va deveni din ce în ce mai, din ce în ce mai clar. În ceea ce privește poziția Armeniei, trebuie să nu uităm uh, faptul că ei au un sprijin politic din partea Rusiei. Pentru Rusia, Karabahul este cel mai important instrument în relația cu Armenia, dar și în relația față de Azerbaijan. Au, exist, au existat câteva încercări din partea președintelui Medvedev de a arăta că Rusia poate avea o atitudine pozitivă, de a se implica, însă nu a reușit să obțină mari succese. Eu cred că Rusia nu este dispusă să accepte schimbări unilaterale la acest conflict în același timp, o, presiune, o presiune crescândă ar putea fi uh, benefică din punctul de vedere al Rusiei. Există un, o slăbiciune a Azerbaijanului și anume stabilitatea acestui stat este strict legată de potențialul său de a exporta petrol, orice fel de atac asupra unui oleoduct sau asupra unui uh, terminal ar uh, compromite patru oleoducturi uh, importante uh, din Azerbaijan, printre care cele de la Bakula Tbilisi Tbilisi și încă alte trei. Pentru a ajunge la finalul prezentării, tensiunile sunt crescânde Uh, incidentele recente ar putea fi percepute ca o pregătire pentru război. Se încearcă dezghețarea conflictului. Uh, în același timp există o presiune asupra Armeniei uh, și asupra comunității internaționale ca acest subiect să rămână pe agenda internațională. Cred totuși că este Uh, puțin probabil ca Baku să reușească să obțină neutralitatea Rusiei. Și în același timp, uh, o, o, un eșec, uh, dacă ar fi învinși, ar exista riscul unor neliniști interne. Care sunt perspectivele așadar? Șansele unei rezolvări pașnice par să fie foarte apropiate de zero, Uh, se, uh, riscul uh, să existe un conflict armat și o, o încercare din partea Azerbaijanului să recupereze teritoriul în următorii ani este din ce în ce mai mari. Iar situația în regiune poate să devină din ce în ce mai turbulentă, mai ales în ceea ce privește Iranul. Însă nu trebuie să uh, excludem posibilitatea ca într-o bună zi uh, lucrurile să iasă de sub control și să se ajungă la uh, un conflict armat. Lucrurile sunt, din, sunt mai probabile decât au fost vreodată. Este mai probabil să se întâmple asta decât a fost vreodată. De aceea este nevoie astăzi de acțiune pentru a uh, evita reluarea războiului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Samut, aș vrea să mă concentrez asupra rolului pe care Uniunea Europeană îl poate juca în soluționarea acestui conflict. Dar mai întâi dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre context. Trebuie să ne amintim de faptul că, deși acest conflict durează de cel puțin 25 de ani, natura și caracterul său s-au modificat. La început a fost un conflict interetnic uh, într-un colț îndepărtat din URSS la sfârșitul anilor 80. Apoi a devenit un conflict între două state independente, Armenia și Azerbaijan, și uh, între diferitele populații din acest teritoriu. Ori acum este un conflict de o mare importanță geostrategică, atât din cauza faptului că vecinii sunt uh, Iranul, Turcia și Rusia, cât și, bineînțeles, din cauza faptului că um, acolo se află mari resurse energetice și există toate aceste valențe economică, socială, religioasă și istorică. Ce putem să spunem despre securitate? Securitatea populației, securitatea din întreaga regiune și ce rol poate să joace Uniunea Europeană? Și, bineînțeles, securitatea Armeniei, a Azerbaijanului și a puterilor vecine. Dacă acest conflict va renaște, va fi, uh, um, se va solda cu mult mai multe victime decât la începutul anilor 90. Așa cum s-a spus foarte bine, acum ambele state s-au pregătit mult mai bine pentru război decât era cazul la începutul anilor 90. Toate aceste elemente fac ca riscul escaladării conflictului să fie, din păcate, foarte mare. Acum, regiunea a devenit un vecin apropiat al Uniunii Europene și chiar și un uh, război de mică anvergură va avea un impact asupra Uniunii Europene, pentru că știți că uh, se va întrerupe eventual aprovizionarea cu energie din această regiune. Având în vedere miza, Uniunea Europeană nu va putea să nu răspundă. Dar pericolul va fi și mai mare dacă țări terțe se vor implica mai devreme sau mai târziu în acest conflict. De aceea este în interesul Uniunii Europene ca acest conflict să fie soluționat cât mai repede cu putință. Este, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai clar că nu mai este suficient să menținem acest conflict înghețat. Oameni mor în fiecare zi de-a lungul liniei de demarcare și sentimentul de insecuritate din întreaga regiune face ca situația actuală să nu mai poată dura. Uniunea Europeană trebuie să se angajeze în robust pentru a susține o soluție pe termen lung. Asta nu înseamnă că trebuie înlocuit mecanismul stabilit în 1992, mecanismul de la Minsk, pentru a găsi o soluție. Însă, Uniunea Europeană ar trebui să uh, își condiționeze sprijinul. Pentru că după 20 de ani de zile și niște rezultate atât de slabe, ar trebui, fi, uh, ar trebui ca strategia să fie revizuită. Eu cred că Uniunea Europeană poate să sprijine acest conflict fără a fi o parte direct implicată. Mai multe instrumente există deja. Uniunea Europeană are deja biroul reprezentantului special și odată cu numirea domnului Lefort s-au întâmplat două lucruri. Mai întâi a fost acordat un mandat clar în ce privește rolul pe care trebuie să-l joace dumnealui față de acest conflict. Domnul Lefort este un om cu multă experiență și, datorită prezenței sale, Uniunea Europeană se află acum uh, în centrul atenției. Apoi, Parlamentul European, prin mecanismul Euronest, are posibilitatea de a aduce la masa negocierilor ambele părți. Și mi se pare că aceste întâlniri au fost uh, o, o, un mare pas înainte. Și, în sfârșit, acum există delegații care funcționează în ambele țări și se negociază în mod activ acordul de parteneriat cu ambele părți. Există și aceste mecanisme ale societății civile, forumul societății civile și parteneriatul oriental. Așadar, trebuie să existe o abordare armonizată. Să ținem cont de toate aceste elemente, de potențialul lor și să ne asigurăm de faptul că toate aceste eforturi se uh, complementează. Aș vrea să vorbesc mai mult despre aceste măsuri pentru construirea încrederii. Vorbim acum foarte mult despre cum Uniunea Europeană va permite uh, uh, crearea, uh, construirea încrederii reciproce. Este un proces foarte important, dar trebuie să înțelegem exact ce sunt aceste măsuri și care ar putea să fie rezultatele pe care le putem obține și ce nu putem obține. Aceste măsuri pentru construirea încrederii nu sunt un panaceu, că e vorba despre uh, cele de natură civilă sau de natură militară. Nu, ele nu pot să înlocuiască un proces de pace uh, de lungă durată și credibil. dar să nu uităm faptul că cel puțin una dintre părți, mai, în speță Azerbaijanul, nu este pregătită să accepte asemenea măsuri. În plus, dacă nu avem participarea celor două părți, aceste măsuri de construire a încrederii nu pot să aibă succes. Dacă poate fi garantată participarea uh, celor două părți, atunci uh, aceste măsuri pot să fie foarte variate. Trebuie prezentat un program care va permite apoi găsirea unei soluții conflictului. În acest context, aceste măsuri sunt necesare pentru a mări încrederea dintre părți, pentru a evita neînțelegerile atât pe plan politic cât și militar și pentru a crea cele mai bune condiții negociere pentru ca uh, părțile să reînceapă să discute și să continue să o facă cu succes. Dacă uh, va exista un rezultat al negocierilor, va fi nevoie din nou de aceste măsuri de construire a încrederii pentru a consolida orice fel de acord. Oricum, aceste măsuri trebuie să vizeze și comunitățile locale, uh, cele care locuiesc lângă linia de demarcare, și comunitățile afectate. De asemenea, trebuie uh, vizate elitele politice și intelectuale care uh, uh, uh, sunt cele ce influențează dezbaterea pe tema conflictului. În documentul de background pe care l-am prezentat pentru această întâlnire, domnule președinte, am făcut o listă cu recomandări și cu acțiuni care pot să fie luate pentru a sprijini găsirea unei soluții la acest conflict. E vorba despre crearea de oportunități, implicarea societății civile și uh, încadrarea conflictului într-un context de securitate regional. Cum spuneam, Uniunea Europeană nu poate să-și permite nici să acționeze unilateral, nici să țină partea vreunea din, dintre uh, cele două state. Domnule președinte, situația devine destul de ambiguă. Deși au existat declarații, declarații care arată că se apreciază acțiunile Uniunii Europene față de conflictul din Nagorno-Karabakh, cred că poziția Europei ar trebui să fie uh, acceptată în mod mai transparent. Deci atât Armenia cât și Azerbaijanul să spună că salută um, implicarea Uniunii Europene în soluționarea acestui conflict. Avem nevoie de acest lucru. Pentru că, din câte știm noi, anumite părți nu sunt deloc uh, uh, bucuroase uh, de uh, prezența uh, Uniunii Europene. Domnule președinte, conflictul din Nagorno-Karabakh reprezintă un pericol exact la frontierele Uniunii Europene. Unul care poate să aibă mari, uh, grave consecințe și implicații pe, care vor depăși cu mult uh, granițele regiunii. Avem așadar nevoie de un angajament serios al UE, de eforturi continue care să țină cont de toate fațetele conflictului, ceea ce nu înseamnă, cum spuneam, neapărat o implicare directă în procesul de consolidare a păcii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. După aceste constatări destul de pesimiste, acum ni s-au oferit și câteva piste despre felul în care poate să acționeze Uniunea Europeană și Acum aș vrea să dau cuvântul reprezentantului special pentru Caucazul de Sud, domnul Leforth, care ne va vorbi despre ce poate să facă concret Uniunea Europeană în regiune. Bună! Mulțumesc, domnule președinte. O să am o prezentare pe ecran. Da, văd că nu se încarcă. O să încerc să mă limitez la timpul care mi s-a pus la dispoziție și o să vă vorbesc despre câteva elemente fundamentale legate de procesul de pace. Cred că trebuie să le reamintim periodic. așa încât să avem o idee clară despre ce vorbim. Îmi cer scuze de caracterul enervant al acestor prime elemente, dar cred că e necesar să ne reamintim. Uh, Elementele pe care le avem acum ca direcție politică în ceea ce privește angajarea Uniunii Europene în acest proces de pace și câteva elemente pe lângă ceea ce au spus experții legat de evaluarea noastră a situației actuale. Procesul de pace este condus de grupul Minsk și care nu s-a reunit niciodată la Minsk deci vorbim despre un grup de 11 țări care trebuiau să fie secretariatul unei conferințe de pace care ar fi trebuit să se deruleze în capitala uh, Bielorusiei, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp, uh, în 1992-1994 uh, a avut loc o, un război mai activ care s-a care a rezultat într-un acord de încetare a focului negociat de Rusia și începând cu 1996, copreședinția acestui uh, grup de la Minsk s-a stabilizat și au inclus Statele Unite, Franța și Federația Rusă și care acum constituie formatul de negociere al procesului de pace. E un format foarte politic, după cum vedeți, pentru că avem de-a face cu șef de state la președinție și copreședinție care iau inițiativa. În 1998-99 a existat uh, uh o inițiativă americană care aproape a ajuns la un acord de pace care se baza pe un schimb de teritoriu de teritorii, dar din păcate a existat un asasinat uh, al primului ministru al uh, epocii și al mai multor uh, membri ai guvernului și ai Parlamentului în momentul respectiv și așa s-a finalizat din păcate acordul Uh, sub conducerea președintelui Chirac în 2002, 2003, 2004 a existat iarăși o fază franceză de încercare de rezolvare a conflictului și în 2010 a existat o fază rusă foarte activă cu implicarea uh, președintelui Medvedev și în mai multe reuniuni care au avut loc în 2010-2011 până la începutul anului 2012. Nu o să intru în toate detaliile având în vedere că n-am timp, uh, dar trebuie să știți că acest proces uh, a rezultat uh, într-un plan B, un uh, concept, cel puțin, conceptul de la Madrid, care a fost elaborat la Madrid și au existat mai multe modificări ale acestui proces există niște caracteristici care sunt secrete sau cel puțin nu sunt făcute publice și conținutul a fost exprimat public de cei trei șefi de state ai grupului uh, Minsk uh, de mai multe ori în 2010 la summitul G8 și deci vorbim despre șase principii pe care vreau să vi le comentez un pic. Uh, uitându-ne pe această hartă, că e mult mai ușor să ne lămurim. Uh, în primul rând, este vorba despre uh, uh, reacordarea teritoriilor uh, ocupate din jurul Nagorno-Karabakh, pentru că, așa cum știți, avem un teritoriu care este inclus și care este, practic, sursă de conflicte. Uh, grupul de la Minsk și uh, Uniunea Europeană numesc această bucată de teritoriu teritoriile ocupate. Apoi, al doilea principiu este să existe un statut interimar pentru Nagorno-Karabakh care să garanteze securitatea și autodeterminarea. În al treilea rând, să existe un coridor care să lege Armenia de Nagorno-Karabakh, care se numește Coridorul Chinei, uh, este partea cea mai uh, strâmtă a teritoriului care separă Armenia de Karabakh și acolo există deja o, uh, un traseu și acolo ar fi amplasat coridorul. Apoi, în al patrulea rând, un statut final pentru Nagorno-Karabakh care să fie hotărât în viitor de de o exprimare a voinței eh, populare libere, eh, libere care să fie obligatorie din punct de vedere juridic. Vedeți că nu apare aici cuvântul referendum, lucru care este intenționat, și nici termenul de autodeterminare. Apoi, al cincilea principiu, dreptul tuturor refugiaților și a persoanelor eh, deplasate să se întoarcă și, în al șaselea rând, Uh, garanții internaționale de securitate, inclusiv o operațiune de păstrare a păcii. Bineînțeles, diavolul se găsește în, uh, detaliu, în detalii, pentru că nu știm ce înseamnă, cât ar trebui să fie de larg uh, coridorul, cine ar trebui să intre în componența forței de menținere a păcii, în ce punct în viitor stabilim libera exprimare a voinței populare în Karabakh, Vorbim de un an, doi, trei, un secol sau niciodată. Nici viitorul este o expresie destul de ambiguă și deci care este calendarul între, pentru întoarcerea refugiaților și în ceea ce privește stabilirea statutului uh, definitiv pentru Karabakh. Deci toate acestea, aceste subiecte sunt aplic dezbătute și între părți și în cadrul grupului de la Minsk și reprezintă miza negocierilor în acest moment. Câteva elemente acum legate de rolul Uniunii Europene în acest proces. Politica Uniunii Europene, mai întâi să, o să vorbesc despre uh, înființarea, despre uh, fundamentele acesteia. Există două texte fundamentale care reprezintă temeiul juridic. Uh, practic avem concluziile um, Consiliului din 27 februarie 2012 și, în al doilea rând, rezoluțiile Parlamentului European, în special uh, cea legată de negocierile în privința acordului de asociere cu Armenia și Azerbaijanul, rezoluție din 18 aprilie 2012 și o să comentez imediat cele două texte. Bineînțeles, uh, unul din instrumentele politice este uh, reprezentantul special, dar acesta nu e singurul. Avem și programe dezvoltate care sunt puse la dispoziția părților în ceea ce privește uh, măsurile de construire a încrederii și resursele la care putem face apel. Și uh, avem și modelul european uh, fondat pe compromis și pe uh, căutarea unor soluții practice și pragmatice în beneficiul populațiilor afectate de conflict, care apoi permit crearea unor condiții pentru schimbarea atmosferei, astfel încât să se ajungă la o soluție politică, inclusiv în domeniile și în zonele uh, unde nu se vede a priori o soluție, având în vedere natura profundă a conflictului. Deci asta este până la urmă istoria Europei. Credem că uh, avem niște învățăminte de tras uh, și chiar dacă situațiile sunt diferite, uh, situația ar putea fi utilă. De îndată ce vorbim despre această regiune, suntem acuzați că aplicăm standarde duble și vreau să precizez că nu este deloc așa ne bazăm pe Carta Națiunilor Unite, pe principiul de la Helsinki și pe Carta de la Paris și evident situațiile sunt diferite de la un conflict la altul, între Balcani, Georgia sau uh, conflictul din jurul uh, regiunii Karabakh, dar uh, conflictele până la urmă sunt tot conflicte și trebuie să respectăm principiile europene și asta este principala noastră garanție. Deci nu aplicăm standarde duble sub nicio formă. În ceea ce privește concluziile Consiliului, le cunoașteți deja, poate unii și le amintesc încă, sunt încă de actualitate, îndrăznesc să spun. Dacă ne uităm la progresele slabe înregistrate la negocieri între Armenia și Azerbaijan, susținerea din cadrul grupului de la Minsk și principiile de la Madrid. Bineînțeles, există o dezbatere legată de grupul de la Minsk uh, în urma tratatului de la Lisabona și întrebarea care se pune este dacă va rămâne această componență sau dacă Uniunea Europeană va înlocui Franța sau va exista un alt format. Cred că este un punct de consens între toate statele membre și toate instituțiile că uh, într-adevăr am deschis cutia Pandorei atunci când am uh, vorbit despre problema componenței grupului de la Minsk. Pentru că părțile s-au concentrat mai mult pe discuția de procedură în loc să se uh, concentreze pe discuția de fond și riscul era să periclităm consensul legat de principiul de la Madrid. Și riscăm să pierdem din vedere esențialul, lucru pe care nu ni-l putem permite în acest moment. Experții și-au exprimat îngrijorarea legată de tensiunile uh, de-a lungul liniei de contact. Evident, acestea sunt împărtășite de instituțiile europene. și dispoziția s-a bucurat de sprijinul nostru prin aceste măsuri de creștere a încrederii, iar necesitatea unui acces uh, necondiționat în Karabakh pentru Uniunea Europeană a constituit un punct de dezbatere în cele două țări pentru că nu se, nu se știa ce înțelege Uniunea Europeană prin acces necondiționat. Este vorba, deci, de o poziție elementară atunci când ne angajăm uh, financiar, vrem să avem acces în zonele respective. Și acest acces, uh, uh, în mod clar, trebuie să aibă un mandat la nivel internațional. Singurul mandat pe care ne putem baza în acest moment este voința părților și voința părților încă nu, s-a, nu a fost exprimată într-un mod clar, ceea ce a dus la frustrări pentru toată lumea și din partea părților care spun, bine, domn, domnul Lefor vorbește într-una despre Karabakh, dar nu face nimic. Uh, Uh, Uniunea Europeană e frustrată pentru că avem impresia că am pus pe masă o ofertă generoasă pentru măsurile de creștere a încrederii la care n-a răspuns nimeni și, uh, uh, de asemenea, și comunitatea internațională este frustrată. Una dintre măsurile de creștere a încrederii este reprezentată de concluziile Consiliului, care reia declarațiile făcute de cei, uh, de cei trei președinți ai grupului de la Minsk, și anume beneficiile aduse de o zonă pașnică în Caucaz, care să fie legată de Uniunea Europeană uh, și care să încurajeze mobilitatea și educația. Deci, instaurarea deci trebuie să arătăm care ar fi beneficiile pentru toată lumea pentru reconstrucția uh, Caucazului în special pentru Uniunea Europeană ca principal vecin și principală resursă și care va avea, bineînțeles, un rol major în reconstruirea zonei. Aceasta este o activitate pe care am uh, demarat-o și care este o activitate pe termen lung. Este vorba de un fel de machetă pentru reconstruirea Caucazului, care reprezintă una dintre contribuțiile pozitive la rezolvarea acestui conflict. Acum un cuvânt legat de rezoluțiile Parlamentului, pe care sunt sigur că le cunoașteți uh, cu siguranță, și anume dorința de a avea uh, un angajament credibil pentru rezolvarea uh, conflictului din Nagorno-Karabakh. Și asta cred că este un uh, semnal foarte bun, pentru că experții au vorbit de necesitatea de a avea uh, uh, o implicare politică, pentru că știm care este planul. Planul este principiul de la Madrid, știm care este formatul. Și anume, o cale care să uh, ne ajute să scăpăm de uh, situația de conflict actuală și, în ultimul rând, voința părților la nivel politic și de asemenea trebuie să demonstrăm guvernului și populației avantajele care ar fi avantajele apropierii de Uniunea Europeană. Și pentru asta trebuie să facem uh, cele mai mari eforturi pentru rezolvarea conflictelor, fiecare de partea lui, pentru că, evident, este o obligație stabilită prin rezoluțiile Parlamentului European și este un semnal cât se poate de clar și de serios, astfel încât toată lumea trebuie să ia măsurile necesare și să-și facă datoria. Uh câteva cuvinte despre situația actuală. Experții au vorbit despre riscul unui război accidental, riscul pe termen mediu. Cred că este o evaluare puțin pesimistă. Riscul nu este imediat. Există fațe de tensiune de-a lungul liniei de contact, există și victime. Este un conflict înghețat, practic dar nivelul de violență și de pericol este foarte crescut, dar riscurile uh, de a ne întoarce la un conflict militar de intensitate mare ne par destul de controlate în acest moment, dar sunt reale pe termen uh, mediu, fie sub forma unui război accidental, fie sub forma uh, unei bulversări geopolitice regionale. Deci este un potențial foarte periculos uh, și destabilizant pentru uh, ordinea internațională și este greu de gestionat pentru Europa pentru că este o zonă foarte sensibilă. Problema este că ne găsim uh, în fața unei situații complicate. Ambele țări au o alternativă la compromisul destul de dificil constituit de principiul de la Madrid și chiar dacă nu s-au exprimat în mod oficial, le percepem acest lucru în uh, comportamentul țărilor respective. Azerbaijanul consideră că este într-o situație de superioritate față de Armenia și că timpul joacă în favoarea lor, și deci că Armenia nu se poate ține, uh, nu poate ține pasul în această cursă a înarmărilor, iar Armenia este legată și de psihologia colectivă a armenilor, de care a pomenit și domnul Samud, și împărtășesc uh, părerea întru totul. Și atunci ce să facem concret? Cred că nu trebuie să disperăm, pentru că avem de-a face cu un proces de pace, care nu este ca niște negocieri comerciale. Este violent, este emoțional și uneori chiar brutal. pentru că avem speranță și disperare la niveluri excesive. Cred că trebuie mai întâi să evităm cu orice preț uh, un conflict militar, pentru că în acest moment uh, ne întoarcem de unde am plecat și toată, tot ce s-a făcut până acum uh, ca mediere este, dispare. În al doilea rând, trebuie să avem un proces mai stabil, mai productiv, mai vizibil. Aceasta este activitatea pe care, aceasta este munca pe care trebuie să o facem noi, ca Uniunea Europeană, cu mediatorii din uh, grupul de la Minsk. Și trebuie de asemenea să cultivăm uh, în sânul populației ideea că există o alternativă. De asemenea, trebuie să încercăm să creăm uh, condițiile unei ieșiri din uh, conflict. Asta este perspectiva pe care o avem. Avem două instrumente aici, măsurile de creștere a încrederii la nivel militar Clar trebuie să ieșim din această situație în care, în teorie, cele două părți sunt de acord în principiu cu un uh, mecanism de anchetare pe linia de contact și Uniunea Europeană poate profita de experiența pe care o are din Georgia și din Balcani pentru a face acest lucru și măsurile de uh, restaurarea dialogului cu societatea, care în momentul de față nu există sau este foarte slab și în al treilea rând ar trebui să încercăm să arătăm care sunt beneficiile unui proces de pace. Pace care va fi foarte dificilă, în mod clar. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine, merci beaucoup. Foarte bine. Mulțumesc. Am să cer cuvântul numeroșilor colegi care doresc să intervină. Mai întâi, domnul Nou, care este președintele delegației pentru relațiile Parlamentului European cu Armenia, Azerbaijanul și Georgia. Deci vă rog frumos să luați dumneavoastră cuvântul mai întâi și apoi o să deschidem dezbaterea. Vă, mult, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succes. Important and equal partner to the European Union. I am very Mă preocupă ultimele evoluții în Nagorno-Karabakh. Esca, uh, escaladarea conflictului înseamnă instabilitatea în întreaga regiune. Sper că miniștrii de externe celor două țări își vor respecta obligațiile și vor uh, căuta o soluționare pașnică a conflictului. Niciun conflict nu poate fi rezolvat fără comunicare și uh, câștigarea încrederii de ambele părți și mă bucur că adunarea parlamentară uh, împreună cu Uniunea Europeană permite uh, reuniuni uh, regulate care sperăm că vor duce la o mai bună comunicare între Armenia și Azerbaijan. Cred că nu este singura contribuție pe care Uniunea Europeană o poate face pentru a rezolva conflictul din Nagorno-Karabakh. I fully support a uh, deep involvement of the European Union. Sprijin implicarea Uniunii Europene în procesul de pace, conform principiilor de la Madrid și uh, principiilor de la Helsinki de neutilizarea forței, integritate teritorială, drepturi egale și autodeterminarea popoarelor. Sper că în viitorul apropiat Armenia și Azerbaijan vor cădea de acord asupra modul în care, modului în care să respecte aceste principii un prim uh, pas ar fi să se um, lase, să se uh, acorde controlul asupra teritoriului Nagorno-Karabakh, Azerbaijanului. Acest uh, lucru trebuie, fi, trebuie făcut uh, în beneficiul tuturor celor din regiune. Colegi. Mulțumesc. Foarte mulți colegi au dorit s-au înscris pentru a lua cuvântul și vă rog frumos să nu depășiți 3 minute. Mai întâi are cuvântul domnul vicepreședinte Lizek. Uh, thank you very much, Chairman. I will speak in Polish. It's still... Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în poloneză. Este mai ușor. Lefort la na koniec swojej wypowiedzi o czymś nie... Domnule ambasador, simați colegi, discutăm astăzi despre un subiect foarte important nu este vorba numai de tancuri și armament. Ar trebui, în principiu, să ne asigurăm că cetățenii celor două țări se uh, apropie unii de alții și că au încredere unii în ceilalți. La nivel uman trebuie să se ajungă la contacte mai bune între cele două țări. O întrebare. Dezbaterea publică cu privire la acest subiect? Cum o evaluați? Cum este uh, prezentată situația în aceste țări? Care este opinia cetățenilor acolo? Mă refer la asta și datorită nevoii unor măsuri de construire a încrederii. Cum arată așadar contactele între oameni din, aceste, în această regiune? Madame Nicolai, Doamna Nicolai, vicepreședinte. Chair, I also prefer to... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și eu în română, pentru că acest subiect este delicat, este multă lume prezentă și aș dori să fiu să pot vorbi câteva de clar. Cred că trebuie să salutăm uh, o abordare absolut obiectivă a expertizei care ni s-a prezentat, pentru că de regulă acest subiect este unul pasional, uh, fiind dezbătut fie de experți uh, parte, fie de politicieni care îmbrățișează o opțiune sau uh, alta. Mă bucur că încercăm să găsim și o soluție la celebra întrebare a lui Lenin, ce de făcut precursorul lui Stalin, care a bulversat Caucazul și pentru care astăzi avem această dezbatere. Uh, am văzut uh, opiniile propuse de experți și multe dintre ele mi se par uh, interesante. Dar, uh, stimați colegi, cred că trebuie să pornim de la câteva realități care pot fi truisme. Înțelegem să lăsăm aceste popoare să-și trăiască trecutul, să-și retrăiască trecutul și să-și antameze viitorul sau trebuie să găsim o soluție? Dacă trebuie să găsim o soluție, trebuie să găsim această soluție în raport de interesul Uniunii Europene. Numai că ambele țări sunt în proxima vecinătate și eu chiar uh, aș face o discuție și de situația Georgiei, pentru că tot Caucazul are o situație securitară delicată și dificilă, mai ales în actualul uh, context. Uh, dacă trebuie să găsim o soluție, atunci cred că soluția grupului de la Minsk, ce nume predestinat, numele unei țări care este greu frecventabilă pentru standardele noastre democratice, Uh, trebuie să fie depășită și nu mai trebuie să fie acceptată după principiul clasic al diplomației franceze, pentru că să dansezi de 25 de ani și să nu înaintezi deloc, cred că uh, creează o foarte mare problemă de vizibilitate pentru comunitatea internațională, neputincioasă în acest domeniu sau poate neinteresată Cred că brusc actuala situație securitară, nu numai din Caucaz, dar și din Asia Centrală, poate trezi uh, un interes multora. Pentru că uh, în momentul de față avem uh, doi jucători uh, relevanți alături de, celelalte, de cele două țări implicate în conflict, și anume Rusia și Iranul. Ambii jucători relevanți uh, apropiați de uh, Armenia. Uh, în acest context uh, și în contextul în care discursul agresiv dintre Israel și Iran uh, este din ce în ce mai prezent în uh, spațiul public, nu putem exclude un război accidental adesea provocat în buna tradiție a unor mari puteri, care să poată să uh, creeze, să distragă atenția cu privire la zonă. Și din acest punct de vedere, în opinia mea, Uniunea Europeană trebuie să fie atentă. Uh, dar uh, acest Parlament a avut o poziție foarte clară în rezoluția din 2010. Eu cred că dacă Uniunea Europeană dorește să fie interesată în zonă și dorește să fie relevantă în zonă, trebuie să-și evalueze interesele. Interesele de frontiere, interesele securitare, inclusiv interesele economice. Pentru că întotdeauna Caucazul i-a dat o șansă Uniunii Europene să-și rezolve anumite dependențe energetice față de alte puteri. În aceste condiții, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine proactivă, pe care o salut în opinia experților. Și cred că această atitudine proactivă poate fi generată de un instrument aproape similar cu ceea ce am utilizat în Balcani, anume Pact de Stabilitate pentru Caucaz, care să cuprindă ambele țări, Georgia și uh, Azerbaijan. Sigur, uh, principiile de la Madrid că trebuie să fie relevante pentru că discursul de la Minsk este unul total nerelevant. Dar încă o dată doresc să salut această dezbatere pe care o consider interesantă, mai ales în actuala conjunctură. Merci. Mulțumim, domnul Paleckis. Thank you. Thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru declarațiile dumneavoastră. Aș avea două întrebări pe scurt. Există forțe, lideri politici la Baku, la Erevan, Bineînțeles că nu putem spera o la o schimbare de regim, mai ales în Baku, dar poate lideri politici uh, și partide politice care ar fi mai dispuse la compromis? Există cineva? Iar apoi uh, v-ați referit la Turcia, uh, Rusia, puteri regionale, dar ce se întâmplă cu puterile mondiale, Statele Unite și China? Abordarea celor două puteri uh, cu privire la acest conflict coincide cu uh, poziția Uniunii Europene față de acest conflict sau există diferențe? Vă mulțumim, domnul Tarot. Thank you, Mr. President. Uh, I have actually a good question to... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare adresată domnului Lefer. De curând am aflat că, în ciuda conflictului din care continuă în Nagorno-Karabakh, Slovacia, Cehia, uh, Austria, Polonia și Germania încă vând echipament militar uh, celor două părți, în principiu Azerbaijanului. Asta afectează rolul dumneavoastră în calitate de reprezentant uh, special al Uniunii Europene? Și credeți că aceste vânzări uh, reprezintă o încălcare a faimosului cod de conduită pe care statele membre l-au adoptat? Și în al doilea rând, noi, în calitate de comisie, uh, am putea să ne adresăm OSCE și să solicităm ca grupul de la Minsk să fie mutat de la Minsk din cauza problemelor uh, referitoare la drepturile omului? Mulțumim, domnul Teanac. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri, câteva uh, comentarii. În calitate de membru supleant al Euronest, n-am văzut prea multe progrese. Noi am sperat ca Euronest să fie o șansă pentru ca cele două părți să se întâlnească și pentru ca rol, Parlamentul să joace un rol în acest sens, însă suntem într-un impas. Nu am atins ceea ce ne-am dorit. Cred că s-a acordat foarte puțin atenție mediatică acestui subiect uh, escaladării conflictului. Uh, mai degrabă ne-am uh, celor 10 soldați armeni uciși, ne-am mai degrabă ne-am concentrat asupra Eurovizionului. S-a făcut apel la reținere din partea celor două părți, Însă, eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie implicată mai mult. Și asta din două motive. În primul rând, coridoarele energetice ar putea fi uh, degradate, poate chiar distruse, iar um, um, uh, uh, oleoducturile de, din apropierea Baku ar putea fi distruse. Asta ar duce la un impact pe, asupra întregii economii internaționale. Deci ar exista un impact economic direct uh, foarte, chiar și foarte departe de acest uh, conflict. Uh, bineînțeles, ar pierde și un număr mare de vieți, însă de asemenea, ar exista un număr mare de refugiați care ar veni înspre noi, mai ales înspre Franța, unde există o comunitate armeană uh, foarte mare. Deci uh, avem un interes uh, propriu să prevenim o criză umanitară uh, și o criză economică, o catastrofă umanitară uh, economică. Și cred că există un risc să se întâmple asta. Există o alianță bizară între Rusia, Armenia și Iran care luptă împotriva Turciei și Azerbaijanului. Dar acest conflict uh, uh, se răspândește nu numai înspre Georgia, ci și mai departe, incluzând și alți actori care au fost deja menționați. Uh, și, bineînțeles, nu știm unde vor ajunge um, unele conflicte sau cum vor sfârși. Pot să, se poate ajunge la uh, Georgia, Rusia, dar poate și mai departe. Mi-am, această situație mi-amintește de lunile și săptămânile dinainte conflictului uh, între Rusia și uh, Georgia. Exact așa se întâmplau lucrurile atunci. Atenția lumii se concentra asupra jocurilor olimpice, uh, oamenii nu se concentrau deloc asupra Caucazului și brusc a existat un război care a izbucnit. Din fericire a fost un conflict uh, care uh, s-a finalizat repede, dar situația în acest caz ar putea fi uh, mult mai gravă. Vă mulțumesc, domnul Galer. Mulțumesc. Mulțumesc și pentru prezentările făcute, care din punctul meu de vedere au fost uh, foarte utile și obiective. Nu am avut senzația că vreunul dintre, vreuna dintre prezentări uh, mergea într-o anumită direcție sau alta. Și este important ca în cadrul acestui conflict uh, aceasta să fie poziția Parlamentului, să încercăm să influențăm ambele părți astfel încât să ajungă în cadrul grupului de la Minsk la o soluție, să nu uh, Uh, ne orientăm într-o direcție sau alta. Bineînțeles că există colegi care uh, poate au mai degrabă afinități față de o parte sau cealaltă și ar putea lăsa această impresie, însă putem să dăm opinia că parla- uh, generală, să transmitem semnalul general că acest Parlament nu se va pune de o, nu se va uh, declara a fi de o parte sau de cealaltă, ci uh, că va fi de partea tuturor celor care vor să găsească o soluție. Asta trebuie să fie obiectivul nostru, să înlăturăm suferința oamenilor de ambele părți. Au fost foarte mulți care au fost, care sunt refugiați, um, cei care trăiesc la fața locului sunt într-o situație care nu poate fi susținută pe termen lung, nu este ceea ce ne închipuim ca fiind uh, posibil și acceptabil în, într-un context european. Oamenii, așadar, nu sunt într-o situație confortabilă, să spunem așa. Trebuie așadar să spunem celor două guverne, cât se poate declar, că trebuie să se distanțeze de orice intenție ce înseamnă violență și Uh, să întrebăm întotdeauna cine ar profita de pe urma unui posibil conflict. Marele vecin din nord, uh, Rusia, uh, s-ar putea constitui un aducător de pace și și-ar urmări propriile interese până la urmă, spunând am creat pace, dar până la urmă s-ar recrea zonele de influență sovietice și asta nu este în interesul niciuneia dintre părți, deci cred că ar trebui să caute pacea cu seriozitatea, cu seriozitate. Situația, pe de altă parte, ar fi ușurată dacă, de exemplu, în Azerbaijan, având în vedere bogăția uh, care există acolo, dacă aceasta ar fi utilizată într-un mod deschis, transparent, democratic, Ehm, și asta ar deveni atât de, um, ar, ar crea o situație atât de bună încât cei din Nagorno-Karabakh și-ar spune, e, ar fi minunat să trăim uh, în această țară, este un stat în care am beneficiat de, de, de multe avantaje sociale, economice și așa mai departe, dar din păcate situația nu este așa acolo. Din păcate nici această variantă nu ne rămâne acum și cred că uh, nu ne rămâne altceva de făcut decât să insistăm ca cele două părți să se implice în pro pro procesul de la Minsk. În ceea ce privește refugiații, și aceasta este unul din, este un, acesta este unul din punctele operative esențiale uh, pe care ar trebui să le abordăm. Vă mulțumim, doamna Copa. Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez mulțumiri tuturor invitațiilor noștri pentru toate comentariile lor care mi s-au părut foarte interesante. Am două întrebări. Senzația cu care rămânem este că ambelor părți le convine acest statu quo și, de fapt, nu prea au niciun interes să vadă situația evoluând. Armenii nu o să vrea să dea înapoi uh, teritoriul pe care l-au cucerit în fostul război și azerii uh, au și ei de profitat pentru că ei uh, își consolidează veniturile și, și poziția din punct de vedere militar. Și atunci, care ar fi pârghile la îndemâna grupului de la Minsk, a comunității europene, uh, pentru a putea avea o influență asupra armenilor și azerilor? Am o întrebare pentru domnul Lefort. Uniunea Europeană împărtășește declarația domnului Eberthorpe în sensul că suntem în pragul unui război, chiar va exista un război în curând la granița Uniunii Europene? Mulțumesc, domnul Weigel, acum. Cred că toată lumea este tentată să spună mai mult decât uh, niciodată în această comisie despre acest conflict. Este o veche problemă care își are rădăcinile în războiul rece și trebuie să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru găsirea unei soluții, gândindu-ne la circumstanțele prezente, dar este o sarcină deloc ușoară. Uneori, încercăm să găsim un echilibru. Dar nu știu dacă acesta este, mm, aceasta este strategia potrivită, căci potrivit datelor, 60% dintr-un teritoriu este ocupat și vedem cum o altă țară uh, culege roadele acestei uh, ocupări militare, ceea ce în baza dreptului internațional de fapt nu este acceptabil. Cred că avem nevoie de o soluție care va restabili uh, uh, ceea ce prevede dreptul internațional. Apoi, noi vrem să uh, dăm mâna cu ambele state și să le considerăm partenere ale Uniunii Europene. Dar eu cred că trebuie să le obligăm să vadă că trebuie să găsească un compromis și o soluție și asta în interesul populațiilor lor respective, așa cum o spunea și domnul Galler. Mi se pare indispensabil acest lucru și ar trebui să ne aducem sprijinul pentru toate instrumentele, programele societății civile, dialogul structurat, care permit o bună înțelegere între cele două popoare. Dar nu ar trebui să trimitem un mesaj greșit Armeniei, cum că acceptăm această stare de fapt și uh, prezența trupelor rusești și uh, această ocupare de teritoriu care nu poate să fie acceptată și nu este legitimă. Și Armenia ar trebui să știe acest lucru. Mulțumesc, domnul Lanzberges. Când am urmărit negocierile pe tema Nagorno-Karabakh, care au durat atât de mult și acolo rezultatul a fost zero, când am văzut că evaluările trebuie să se modifice și că până și vocabularul pe care îl folosim trebuie să fie altul, m-am întrebat până la urmă ce trebuie să facem. Cum spuneam, trebuie să ne schimbăm vocabularul, limbajul pe care îl folosim. Pentru că nu e așa, Parlamentul este un for unde se vorbește mult. Haideți să găsim un vocabular care să ne ilustreze fidel gândurile. Dați-mi voie să vă vorbesc, să vă dau niște exemple. În engleză spunem line of contact, linie de demarcare, de contact dacă acolo chiar nu au loc contacte, ci mai degrabă împușcături, haideți să o numim linia împușcăturilor. E, în fond și la urmă urmei, o linie de front, unde oamenii mor, sunt și mulți răniți, și apoi, în ce privește grupul de la Minsk, eu cred că uh, acest grup este pe undeva vinovat pentru toate aceste victime. Iată un simplu exemplu de schimbare, schimbare necesară de vocabular. Cum spuneam, acolo este o linie de front. Și cât timp va mai dura această situație? Așa cum spunea foarte clar domnul Eberhard, a avut loc o cursă a înarmării și știm și care este rolul jucat de Rusia. De ce Rusia dorește atât de mult să fie prezentă la fața locului, pentru că la fel cum s-a întâmplat și în Georgia, în cazul în care reizbucnește conflictul, ea se va afla într-un uh, loc călduț, foarte bine amplasată, ca să uh, facă în așa fel încât interesele sale să primeze. S-a spus că bugetul de înarmare al uh, Azerbaijanului, bugetul cheltuielilor de apărare, este la fel de mare cât întregul buget al Armeniei. Dar haideți să facem o comparație între bugetul Azerbaijanului și bugetul Rusiei. Armenia are o politică de zero concesii, dar asta și din cauza că aceasta este politica dictată de Rusia. Oricum, Singura concesie posibilă pe care poate să o facă Armenia este că va pleca din nou la război. Și apoi vorbim despre ambele părți. Care ambele părți? Rusia de partea cui este? De fapt, în Armenia există un protectorat rusesc. Și atunci ambele părți sunt mai degrabă Azerbaijanul și Rusia. Apoi, în anii 80 vorbeam despre teritoriile disputate. Acum, care sunt teritoriile disputate? Acum sunt teritorii ocupate. În sfârșit, în documentele noastre, în rezoluțiile recente despre retragerea forțelor armene, trebuie să spunem, retragerea forțelor armene din teritoriile din jurul Nagorno-Karabakh. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Să fim sinceri măcar între noi și să avem un punct de vedere comun. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog frumos să nu vorbiți mai mult de trei minute, spune președintele, pentru că vrem să avem o adevărată dezbatere. Domnul Kirilov. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă concentrez asupra următoarelor. Cred că domnul Samut a spus că era în interesul Europei să se implice direct pentru găsirea unei soluții, cât mai repede cu putință, ceea ce înseamnă și revizuirea strategiei grupului de la MISC. Apoi, s-a pus întrebarea dacă cele două părți din conflict chiar își doresc ca UE să joace un rol mai activ. În Parlamentul European predomină această poziție în favoarea unei mai mari implicări a Uniunii Europene. Și de ce nu? Pentru că atâta timp cât nu facem nimic, costurile potențiale sunt mai mari, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru țările din regiune. Dacă, și iată o întrebare pentru domnul Lefort. dacă punem întrebarea direct acestor două țări, ce credeți că vor răspunde? Că vor fi de acord cu o mai mare implicare a Uniunii Europene? Și ar accepta aceste două țări să ne ofere acces nelimitat? Căci toată lumea crede că se dorește găsirea unei soluții pașnice în cel mai scurt timp, dar oare chiar așa stau lucrurile? Da, aș, încerc, aș înțelege poziția Armeniei care ne-ar răspunde, da, acceptăm să ne retragem dacă ne dați garanții. Dar ce se va întâmpla dacă nu obținem un răspuns pozitiv și din cealaltă parte? Mulțumesc, domnul Kovacev. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am cer scuze că nu am putut să asist la întreaga dezbatere, pentru că am avut o altă întâlnire, dar acest subiect este deosebit de actual, pentru că nu este numai un conflict uh, înghețat, ci un conflict care uh, miroase aproape de pușcă, pentru că evoluțiile de la granița dintre uh, Armenia și Azerbaijan sunt îngrijorătoare. Aș vrea să știu cine are cel mai mult de profitat de pe urma agravării conflictului. Armenii Armenia au cel mai mult de profitat din cauza faptului că nu se soluționează conflictul sau din potrivă azerii? Eu cred că ar trebui să anchetăm și să analizăm foarte serios cine are cel mai mare interes în a întârzia găsirea unei soluții pe termen scurt la acest conflict și în plus a unei soluții cu caracter obligatoriu. Cine are cel mai mare interes uh, în menținerea status quo-ului? Și nu mă gândesc aici numai la Azerbaijan și la Armenia, ci și la țările vecine. Poate că așa am avea o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă. Ar trebui Armenia și Azerbaijan să um, aplice recomandările acestui uh, Parlament în ce privește sistemul de prevenire al conflictelor. Eu nu înțeleg de ce uh, pe care orală ambele părți spun că da, în principiu nu e nicio problemă și de ce pe teren nu se întâmplă nimic. Uniunea Europeană, toate, toată comunitatea internațională ar trebui să ia lucrurile mult mai în serios, pentru că un război în această regiune ar fi foarte periculos. Și orice încălcare a teritoriului de către forțele armate a uneia sau alte dintre părți poate să uh, ducă la reizbucnirea conflictului. Cred că, în mod normal, țările democratice nu trebuie să-și declare război. Deci, mi se pare deosebit de important să analizăm și situația democrației și a drepturilor omului în aceste două țări, să avem dezbateri cu cele două parlamente, să avem relații și colaborări cu societatea civilă din ambele țări, pentru că prevenirea războiului și menținerea securității în regiune sunt dependente de nivelul de democrație din regiune și mai ales din Armenia și din Azerbaijan. Deci pentru mine prevenirea conflictelor ține foarte mult și de nivelul de democrație din aceste țări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ibrisagici, ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte îngrijorată și foarte frustrată după ce am ascultat uh, atât prezentările cât și dezbaterea. După cum știți, eu vin din Suedia, dar sunt uh, refugiată din Balcani, din zona Bosniei și ceea ce se întâmplă acum pentru mine este o situație deja vu. Ce s-a întâmplat în uh, Balcan și în Bosnia, în special în Republica Srpska, de unde sunt eu. Mai întâi a fost o situație de ocupație, apoi uh, au existat refugiați, Uh, noi nu aveam uh, același procentaj de populație și nici același procentaj de armată, de forțe armate. S-a ajuns la un referendum și așa mai departe. Deci avem aici o situație similară, dar ce mă îngrijorează pe mine nu este ceea ce pot face oamenii din uh, Nagorno-Karabakh, ci ceea ce nu face Uniunea Europeană și modul în care am tratat această problemă și am tratat aceste țări vorbim despre un conflict între două țări, dar haideți să spunem lucrurilor pe nume, vorbim despre ocupație, să revenim la cum au demarat toate aceste lucruri. Și acum le cerem ambelor state să facă aceleași eforturi, dar niciodată nu am uh, văzut ce este corect și ce este greșit și ca politician trebuie să avem uh, curajul să spunem e greșit. Uh, avem uh, patru rezoluții care spun că e vorba de ocupație, deci sunt pentru reîntoarcerea refugiaților, sunt pentru autodeterminare, dar mai întâi trebuie să ne întoarcem la început. Trebuie ca ocupația să se termine și de-abia apoi se pot întoarce refugiații și de-abia apoi putem vorbi despre o soluționare a conflictului. Unul din uh, experți a spus, a vorbit despre cât cheltuie Azerbaijanul pe echipamente militare. Eu sunt din Suedia, citesc uh, văd și eu uh, aceleași cifre, uh, dar aceste cifre nu cred că sunt foarte corecte pentru că Armenia nu transmit, nu e foarte transparentă și guvernul armean nu transmite cifrele reale. Cred că ar trebui să vedem mult mai clar care este situația și să vedem la ce ne putem aștepta. Societatea civilă trebuie să înceapă să coopereze, dar ce face Uniunea Europeană în acest moment? Am avut o paradă militară în Nagorno-Karabakh prin care ni s-a demonstrat uh, capacitatea militară și de armament, uh, lucru care ne-a transmis un, uh, un semnal foarte clar. Și am o întrebare pentru domnul Lefor. A reacționat ceva, cineva față de acest lucru? A spus cineva Armeniei că nu e frumos să faci o paradă militară și să te dai mare? Mulțumesc! Mulțumesc, așa cum am anunțat de la început, vedeți că este un subiect foarte pasionant și foarte important și interesant pentru uh, deputați și cred că toată lumea a putut să ia cuvântul. Sensibilitatea situației a fost uh, subliniată și o să rog pe cei trei experți uh, și pe domnul Lefor să intervină câte cinci minute pentru a trage niște concluzii și pentru a răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Și apoi poate un cuvânt de încheiere și uh, domnul Lefor uh, probabil uh, va fi cel care va răspunde cel mai mult pentru că a avut cele mai uh, directe întrebări. Doamna German, mulțumesc foarte mult. Ați vorbit despre rolul actorilor externi și de faptul că acest conflict uh, nu poate fi rezolvat fără a ține cont de interesele și de uh, rolul actorilor externi dincolo de Azerbaijan și Armenia și de uh, Karabakh, cum ar fi uh, Rusia, Turcia, Iran, Uniunea Europeană, Statele Unite, toate având un rol foarte important de jucat, atât din punct de vedere al stabilității și al promovării stabilității, și uh, cât și din punctul de vedere al promovării instabilității uneori. Deci cred că nu se poate rezolva situația fără a implica pe acești actori. S-a vorbit despre un pact de stabilitate. Au existat mai multe încercări de a se încheia un pact de stabilitate pentru regiune în urmă cu aproximativ 10 ani și cel mai recent a fost propunerea Turciei în 2008 Uh, platforma de stabilitate și cooperare în Caucaz și până acum toate aceste pacte și platforme au eșuat pentru că au încercat să excludă anumite țări și anumiți actori. Propunerea Turciei uh, excludea Iranul, spre exemplu. Și dacă vom avea un asemenea pact, acesta trebuie să includă toți actorii care au un interes în sudul Caucazului și care au un rol de jucat. S-a vorbit despre schimbarea componenței grupului de la Minsk. Da, grupul de la Minsk are niște probleme. Președinții și vicepreședinții au uneori interese care intră în conflict, dar dacă ne concentrăm pe schimbarea componenței, nu ne concentrăm pe rezolvarea conflictului. Deci irosim timpul necesar pentru a convinge părțile să discute. S-a spus că părțile sunt prea confortabile cu status ă, quo-ul. A existat un ă, ă, studiu Gallup în Armenia în 2010 și peste 40% din populația armeană ar pleca din țară dacă ar putea, pentru că perspectivele economice și de viitor sunt foarte proaste și din punct de vedere economic armenii suferă. Deci status quo-ul uh, poate este pe placul elitelor politice, dar nu și al populației care este puternic afectată de situație și cred că și ceilalți experți vor, vor vorbi despre măsurile de construire a încredere, dar cred că trebuie să luăm în calcul și aspectele economice pentru o țară ca Armenia. O să renunț la ultimele două minute pentru că cred că colegii mei au mult mai multe de spus decât mine. Mulțumesc! S-a pus întrebarea dacă societățile din ambele țări sunt pregătite pentru compromis și dacă pot să influențeze situația. La sfârșitul anilor, anilor 90, se putea spune că elitele ambelor țări eh, sunt mai pregătite pentru compromis, dar nu și popoarele, pentru că în ultimii zece cincisprezece ani am văzut o transformare a elitelor politice și culturale ale eh, Armeniei și Azerbaijanului, care au adoptat niște poziții mai dure și astăzi rolul jucat de guvernul armen și de guvernul azer este de a se asigura că popoarele nu sunt pregătite pentru niciun fel de compromis. Deci se influențează reciproc. Uh, a existat o întrebare legată de poziția SUA față de conflictul din Caraba. Pentru ei este un subiect uh, destul de uh, neimportant și relativ echilibrat din cauza doi factori. În primul rând, există un lobby uh, foarte puternic pentru Armenia uh, la Congresul American și ca atare Congresul a impus uh, restricții în ceea ce privește vânzarea de arme către Azerbaijan, dar în același timp n-ar trebui să uităm că Azerbaijanul joacă un rol important în uh, sectorul energetic și al regiunii. Și un factor suplimentar care n-ar trebui să fie uitat este situația din Iran. Azerbaijanul este un jucător important în uh, regiune. În ceea ce privește China, interesele Chinei sunt foarte limitate. și China nu s-a implicat activ. Sunt sigur că se vor schimba lucrurile peste 50 15 ani, dar pentru că până la urmă uh, companiile chinezești pot să construiască un oleoduct transcaspian care să meargă spre vest, din Asia Centrală, spre Europa. Deci nu cel la care ne gândeam noi, ci Uh, vorbeam despre un oleoduct care să trimită, uh, practic, petrolul din Azerbaijan în China. Pentru a-mi clarifica poziția legată de posibilitatea sau probabilitatea unui conflict, cred că ar fi foarte riscant pentru Azerbaijan să declanșeze un conflict armat Dar riscurile unui asemenea conflict cresc treptat. Într-adevăr, în 3-5 ani mă tem că e foarte probabil să se întâmple acest lucru. Ultima întrebare legată de uh, disproporția între cheltuielile la bugetul militar între Armenia și Azerbaijan. Am spus în timpul prezentării că este foarte dificil să faci măsurători pentru cheltuielile militare, pentru că bugetele statale sau cheltuielile militare sunt, se regăsesc în diverse linii bugetare. Cu toate acestea, suntem convinși că Azerbaijanul are o situație mai bună și poate cheltui foarte mulți bani pe echipamente militare în timp ce situația economică a Armeniei nu este tocmai printre cele mai bune. Mulțumesc! Domnule președinte, a existat o întrebare dacă există lideri politici mai moderați decât alții și de aici o să plec. În urmă cu un an și jumătate am făcut un studiu pentru cele șase uh, partide politice, uh, pentru partidele politice din Armenia și din Azerbaijan și i-am întrebat uh, ce părere au despre problema Karabakh. La suprafață, acest studiu arată că atât în Armenia cât și în Azerbaijan există un consens general în ceea ce privește interpret, uh, modul în care văd o soluție de viitor, lucru care e de așteptat, pentru că orice politician Uh, se care se îndepărtează prea mult de linia națională generală ar comite practic o sinucidere politică. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm la răspunsurile date la întrebările pe care le-am adresat, veți vedea și niște nuanțe foarte interesante și cred că ar trebui să plecăm de la aceste nuanțe, să încurajăm discuția, nu să schimbăm neapărat poziția țărilor ci să încurajăm o discuție pe care politicienii acestor țări să o continue singuri. Dar noi putem susține acest proces, putem crea spațiul necesar discuțiilor. Și cred că putem obține lucruri utile din acest uh, lucru, pentru că, pe de o parte, știm că există oameni care sunt și mai conservatori decât guvernul, dar există și niște puncte de vedere interesante. Și ajung la întrebarea domnului Lisek legată de discuțiile uh, în cadrul societății. Unul din uh, aspectele unde Uniunea Europeană ar putea fi utilă ar fi să creeze spații sigure de discuții în uh, cadrul țărilor și între țări. Și cred că trebuie să facem mai mult în acest sens. Dar vreau să adresez și un avertisment. Aceste lucruri s-au Uh, încercat deja, deci eu particip la asemenea reuniuni de 15 ani, s-au făcut deja multe lucruri. Dar cred că una din problemele pe care le-am avut înainte era că discrepanța era prea mare între ceea ce se întâmpla la nivelul societății civile și procesul de pace și unul dintre, una dintre criticile mele a fost că timp de mai mulți ani grupul de la Minsk nu uh, înțelegea ce se întâmplă în jurul său uh, în ceea ce privește discuția în jurul Carabahului. Cred că acum grupul de la Minsk a început să învețe din lecțiile trecutului și cred că și aici este uh, Uniunea Europeană ar putea face într-adevăr ceva util pentru procesul de pace. Și avem niște pârghii, domnule președinte. Se tot spune că nu avem uh, niciun fel de pârghie, niciun fel de influență, dar nu e adevărat. Pentru că aceste societăți se uită către Europa ca un loc de unde pot obține noi idei și uh, e, se uită spre Europa ca fiind un model de urmat. Deci nu avem o pârghie tangibilă pentru că avem investiții economice în valoare de sau echipamente militare pe care le putem utiliza, ci este mai mult un fel de influență ușoară, soft, dar care poate fi exploatată la maximum. Sunt de acord cu domnul Lansper că uneori vocabularul folosit este imperfect. Procesul de la Minsk Uh, e aiurea pentru că n-a existat nicio întâlnire la Minsk, nici măcar... A, ideea inițială a fost să se întâlnească la Minsk, dar nu s-a întâmplat așa. Iar linia de contact nu este pentru că există contacte, ci este linia de demarcație între cele două armate. Deci, uh, o mare parte din vocabular trebuie să fie rezolvată pe măsură ce încercăm să rezolvăm problema. A spus cineva că trebuie să uh, ținem uh, la lumină uh, agenda democrației pentru că ajută la soluționarea conflictului și sunt de acord, cele două lucruri nu sunt separate pentru că pe măsură ce se dezvoltă maturitatea politică în aceste două țări, se va dezvolta și ideea că trebuie să adopte o perspectivă diferită decât până acum. Și o ultimă observație legată de Rusia. Sunt de acord cu ce s-a spus până acum legat de rolul ambivalent al Rusiei, care pe de o parte este aliat militar al unei părți și pe de altă parte face parte din procesul de rezolvare a conflictului. Dar treaba noastră ca Uniune Europeană este să tratăm cu Rusia și să vedem cum putem convinge Rusia să aibă o poziție mai constructivă în ceea ce privește acest subiect. Ideea unui pact de stabilitate în Caucaz sau un tratat de securitate în Caucaz, lucru discutat în Parlament în 2010 uh, și există și o rezoluție în acest sens, Cred că trebuie să ne concentrăm asupra acestui lucru, nu pentru că e un lucru care se poate întâmpla imediat, dar trebuie să se întâmple la un moment dat înainte să putem vedea o rezolvare de plină a conflictului. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund foarte pe scurt la trei elemente care erau un fir roșu mai întâi a fost uh, <laughs> strigătul domnului Tanok. E adevărat că scenariul descris de dumnealui ar putea să devină realitate, pentru că dacă nu se întâmplă nimic, aceasta va fi deznodământul cât se poate de firesc. S-au acumulat frustrări, tensiuni, dificultăți, tulburări interne în ambele țări deci toate acestea există și cred că liderii politici și militari nu întotdeauna sunt conștienți de acest lucru. Sunt mereu frapat de faptul că elitele politice din cele două țări se inspiră mai degrabă din imaginea pe care au păstrat-o din anii 92-94, când armamentul greu nu erau decât uh, Uh, puștile Kalashnikov, uh, um, da, lansatoarele de uh, brachetă și nu-și dau seama cât de mult s-au schimbat lucrurile. Or acum, în cazul unui nou conflict, știind că există puteri nucleare în regiune, înseamnă că poate că întreaga regiune va dispare de pe fața pământului. E adevărat că Rusia este și arbitru și mm, părtinitor în acest conflict. Ei furnizează același armament, dar de generații diferite Armeniei și Azerbaijanului. Este politica fostului URSS și nu putem să evităm Rusia. Dar Există perspectivele de la Sochi, există anumite interese fundamentale rusești în regiune, pe plan economic și strategic, ori aceste interese ar fi amenințate de un conflict în regiune. Ca atare, mesajele pe care le-a transmis Rusia până acum sunt mai degrabă pentru uh, um, pacificarea situației. Da, ni se spune că Rusia are tot interesul să existe un conflict mocnit în această regiune și uh, își menține uh, forțele în Armenia tocmai pentru ca ele să poate să controleze Caucasul și mai ales uh, uh, Georgia. Da, dar uh, aceasta este strategia Rusiei. Preferă să există insecuritate în afara granițelor sale, dar pe care să o poate menține sub control. Speranța noastră este că o, un stat rusesc mai puternic, mai sigur de sine, își va apăra interesele cu mai multă energie și în același timp își va dori să existe mai multă stabilitate la granițele sale. Oricum, dacă Rusia uh, hotărăște să uh, își apere interesele, așa cum spuneam, poate că nu vom avea o terminare a conflictului în Nagorno-Karabakh, dar măcar nu vom mai avea această stare de conflict uh, um, iminentă. Dar noi nu putem să ne amestecăm în Uh, acest conflict, nu putem să fim nici de o parte, nici de alta. Nu putem să hotărâm în locul lor. Nu putem decât să îi încurajăm, dar nu putem să facem pace în locul lor. Aceasta este răspunderea lor. Apoi, am fost frapat de întrebarea domnului Elise, care mi se pare că se poate de pertinentă. E adevărat, nu există o dezbatere prezentă în Armenia sau în Azerbaijan. Toată lumea cunoaște principiile de la Madrid, dar nimeni nu vorbește despre ele. Este uh, un adevărat tabu. În ambele uh, state există uh, discursuri oficiale sau mai puțin oficiale, dar nu se schimbă nimic. Cred că trebuie să ne gândim pe termen mediu și pe termen lung În orice proces de negociere a păcii există suișuri și coborâșuri, există um, um, un regres și în alte momente o consolidare a um, celor deja obținute. Mi-aduc aminte de un alt conflict, când două state și-au dat seama că nu exista un viitor fără realizarea unui compromis. Dar în Nagorno-Karabakh încă nu am ajuns la acest punct culminant, când uh, cele două state își dau seama că nu pot să continue astfel. Mulțumesc pentru această dezbatere, spune președintele. Mulțumesc experților noștri, mulțumesc uh, membrilor. Este un subiect pe care îl vom mai aborda, vom urmări situația. Să sperăm că în această vară nu vor exista incidente în Caucaz. Facem o scurtă pauză de două minute și apoi ne continuăm lucrările cu punerea în aplicare și operarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit. Vă mulțumesc! S'il vous plaît, je demanderai aux Vă rog, persoanele care doresc să iasă din sală să o facă în liniște. Mai avem puncte pe ordinea de zi. Merci. Et donc, le sujet concerne... Euh, Următorul punct de pe ordinea de zi euh, despre sistemele de radionavigație prin satelit, Galileo și EGNOS. Știți cu toții că aceste programe sunt foarte costisitoare și că am avut multe uh, griji în ce privește finanțarea lor. Comisia ITRE este competentă în fond și domnul Tero a redactat un aviz și am să-i dau cuvântul. Thank you, Mr. Chair. I will give my remarks in Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în finlandeză. Ensin haluan kiittää varjoraportöörejä ja koko valiokunta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și întregii comisii pentru amendamentele depuse. Sprijin o mare parte din aceste amendamente. Este foarte clar că avem o situație de consens cu privire la potențialul de securitate al sistemului Galileo. Deci avem o bază de pornire comună și realistă pentru dezbaterea noastră. Voi uh, discuta o serie de amendamente pe care va trebui să le rafinăm. Am câteva comentarii și mi-aș dori câteva uh, explicații de asemenea. Amendamentul 17. Uh, proprietate comună. Se dorește adăugarea acestui aspect la uh, text. Aș dori să o rog pe doamna Nicolai să ne explice la ce se referă prin asta. De asemenea, 33. Reglementarea regimului de uh, venit. Uh, de asemenea, uh, amendamentul doamnei Copa, amendamentul 25, la final este un comentar un comentariu și va fi comunicat Parlamentului și Consiliului în timp util. În timp util, ce înseamnă asta? E un pic ambigu. Bineînțeles, nu este ceva um, vital. Apoi, amendamentul 29, colegul din Finlanda, dorește uh, ștergerea uh, formulării End of Union Security and Export Control Requirements. Aș dori să aflu de ce se dorește această ștergere. Și, de asemenea, aș dori câteva explicații cu privire la 38. Uh, reprezentantul Comisiei aș dori să um, comenteze amendamentul 32 și 38, cea de-a treia parte. Amendamentele corespund situației actuale între Comisie și Consiliu. După cum spuneam, aceste amendamente în general sunt foarte bune, sunt constructive și din punctul meu de vedere cred că putem um, progresa uh, înspre finalizarea raportului și putem elabora Uh, amendamente de compromis. Avem nevoie de un text uh, succint, clar, pentru că asta înseamnă o bună legislație. Vă mulțumesc și aștept comentariile dumneavoastră. Bien, alors je vais donner la parole. Foarte bine. Am să dau cuvântul raportorilor din umbră și uh, autorilor de amendamente care au fost citați. Doamna Nicolae, dacă doriți să vă explicați amendamentele. Uh, je seulement une explicație. Am doar o singură explicație de dat situația juridică a proiectului, pentru că, din păcate, nu am vorbit niciodată despre dreptul proprietății. Tocmai de aceea am spus că este posibil să vorbim despre mutual ownership și posibilitatea pentru toată lumea civilă, militară sau statele membre să folosească, folosească acest concept în comun pentru că m-am gândit la viitoarele discuții referitoare la uh, problemele de proprietate. Uh, Monsieur Galler. Yeah. Da. Domnul Galer. Da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, celui care a redactat avizul. Cred că mergem în direcția corectă. Sprijină utilizarea sateliților noștri pentru Um, misiunile noastre PSAC corespunde și intereselor de securitate a Uniunii Europene și, uh, bineînțeles, uh, sprijină uh, independența noastră strategică. În ceea ce privește celelalte amendamente, cred că pe ale mele nu trebuie să le apăr, dar aș avea o poziție de exprimat. Le sprijin pe toate cele care subliniază potențialul civil și militar al sistemelor, iar în ceea ce privește politica Uniunii Europene, sunt de părere că trebuie să ne concentrăm asupra sprijinului misiunilor uh, PSAC și nu în general asupra uh, Uh, să spunem ceva uh, cu privire la securitate și apărare, pentru că în tratatul de la Lisabona tratatele, uh, statele membre au căzut de acord numai cu privire la misiuni, iar apărarea Uniunii Europene în sine a rămas deschisă. Deci la amendamente ar trebui să ne concentrăm pe misiuni și nu pe apărare în general. Amendamentele 28 și 38 ale verzilor Um, aș dori, în ace- din perspectiva acestora, să pun o întrebare Comisiei, Consiliului, în ce măsură ar fi fezabile. Aș vrea să știu în ce măsură ar fi fezabile, ceea ce uh, va determina și poziția mea față de ele. Vă mulțumesc. Merci, Madame Copa. Doamna Copa. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am depus 10 amendamente la propunerea comisiei, încercând să aduc în text, într-un mod discret, unele aspecte relevante pentru comisia noastră. În uh, considerente am depus anumite amendamente pentru a respecta structura unei astfel de Uh, document, ci pentru a crește șansele ca opinia noastră să fie luată în considerare. Cred că nu trebuie să subliniem deja în al doilea punct uh, natura duală a Galileo în combinație cu dreptul statelor membre de a-l utiliza pentru um, scopuri de uh, securitate și apărare. Mi se pare agresiv ca această declarație să fie la începutul textului aș dori să ne limităm și să subliniem importanța Galileo pentru autonomia strategică a Uniunii Europene. De asemenea, nu aș pune accentul atât de mult pe independență, pentru că nu cred că este cazul. Să trăim într-o lume interdependentă și trebuie să recunoaștem că singura cale este cooperarea internațională atât pentru finalizarea sistemelor de navigație prin satelit, dar și pentru uh, crearea unui uh, spațiu antagonic. Amendamentul 14 merge în această direcție. Aș dori să fac referire și la codul de conduită pentru uh, activități în spațiu, prezentat de către uh, Lady Ashton. Nu am găsit o, un bun mod de a face o referire la asta, dar dacă raportorul este de acord, vom putea face asta uh, printr-un amendament oral sau în, prin amendamente de compromis. Poate la amendamentul 41-43 al, uh, ale doamnei Kronberg. Așa ca și doamna Nicolae la amendamentul 17, subliniez importanța îmbunătățirii securității sistemului. Amendamentul 18 solicit uh, Uh, creșterea capacităților atât la nivel al statelor membre cât și la nivel, nivel PSAC pentru a preveni atacuri împotriva semnalului codat și pentru a asigura uh, siguranța infrastructurii critice. Uh, caracterul public uh, este cel mai important din punct de vedere al securității, deci trebuie să îi acordăm foarte mare atenție. Asta fac la amendamentul 23 și aici subliniez uh, natura unei duble utilizări a sistemului. Cred că trebuie să analizăm mai de aproape două aspecte. În primul rând, utilizarea guvernanței și operarea viitoare a programelor, asigurându-ne că vor rămâne sub control civil în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, să subliniem nevoia uh, unui control a exporturilor. Suntem de acord cu doamna Kronberg și sunt de acord cu dumnea ei și cu nevoia de a revizui uh, uh acțiunea uh, menționată de dumnea, dumnea ei și îmbunătățirea cooperării cu Uh, în altul reprezentant. Cred că am merge prea departe dacă am spune că trebuie să utilizăm acest regulament pentru a dicta reguli Consiliului. Aș dori să o întreb pe doamna Kronberg dacă poate să ne explice la ce se referă cu amendamentul ei 38. Mă tem că este o, o, o um, decizie a Consiliului. Poate că am putea să ne exprimăm altfel preferințele de exemplu, printr-o scrisoare a, scris, a comisiei noastre către doamna înalt reprezentant sau am putea organiza chiar o audiere. De asemenea, cred că suntem de acord că trebuie ca rolul Parlamentului să fie consolidat. Mă bucur că există amendamente și din partea altor colegi care se asigură că Parlamentul joacă un rol important în finalizarea acestui program. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Kronberg! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, la amendamentul 29, unde uh, este vorba de ștergerea formulării Union Security and Export Control Requirements. Nu credem că, e, că nu este ceva important. Din potrivă, credem că, este, că nu este necesar în acest loc. Am vrea să avem un amendament care să facă referire la uh, condu, codul de conduită uh, Um, cu privire la exporturile de arme. Cred așadar că ar trebui să fie un amendament separat. M-a interesat să ascult comentariile cu privire la amendamentul 38 pe care l-am depus. Uh, noi am făcut acest uh, lucru uh, dorind să actualizăm CFSP 552 din 2004. Am vrut să ne asigurăm că în caz de urgență există o procedură care se poate, care poate fi utilizată. Cred că am putea vedea cum putem să ne exprimăm uh, preferința în acest domeniu. De asemenea, cred că este important uh, să analizăm și situația um, acțiunilor în spațiu. Ader la principiile codului de conduit al Uniunii Europene, însă cred că ar trebui să analizăm și posibilitățile de a um, reînnoi tratatul cu privire la spațiu, pentru că este din 1967 um, siguranța instalațiilor, um, deșeurile, ar trebui să fie menționate, de asemenea și uh, transparența și uh, securitatea în spațiu. Vă mulțumesc! Din partea comisiei, dorește cineva să intervină? Vă rog, aveți cuvântul. Alo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o observație de ordin general uh, în ceea ce privește anumite amendamente uh, privind utilizarea dublu, dublă. Deși este interesant să vorbim despre asta în regulament, credem că n-ar trebui să punem prea mult accentul asupra acestui aspect uh, știind că s-a luat deja o decizie în ceea ce privește uh, condițiile de acces la acest serviciu. Deci n-ar trebui să le aplicăm în două locuri această, uh, acest uh, aspect. Apoi, se face trimitere și la alte programe, alte activități. În amendamentul 31 vorbim despre programul Space Situational Awareness. La 41 se face trimitere la codul de conduită și credem că aceste lucruri nu erau indispensabile în acest regulament pentru că aceste activități eh, sunt eh, tratate în alte părți. La un moment dat eh, s-a discutat amendamentul 32 și în acest amendament credem că a existat o inversiune în propunerea făcută de deputați, o inversiune de roluri între Comisie și uh, Serviciul de mm, Acțiune Externă, pentru că de obicei Comisia este cea care negociază, nu Serviciul de Acțiune Externă. La 32 o să îl las pe colegul de la Serviciul de Acțiune Externă să, să intervină, să ne spună părerea domniei sale. Amendamentul 38, uh, acțiunile comune. Nu credem că ar trebui să punem uh, totalitatea textului aici, în acest regulament, uh, în ceea ce privește uh, alocarea de fonduri și trebuie să știți că doamna Ashton a preluat dosarul și l-a informat pe domnul Tajani că lucrează la actualizarea acestei acțiuni comune. Și aș vrea să menționez și două detalii care sunt tehnice, dar importante. În amendamentul 18 se face trimitere la spoofing. Ceea ce trebuie să știm este că sistemul deja rezistă la aceste tentative de spoofing și credem că ar trebui schimbat termenul uh, spoofing cu bruiaj. În ceea ce privește amendamentul 26, gestionarea crizelor, trebuie să știm că statele membre doresc să rămână stăpâne pe această problemă și nu vor să lase puterea de decizie în mâinile Comisiei și a Consiliului. Acestea au fost observațiile mele la amendamentele aduse de deputați. Mulțumesc, Serviciul de Acțiune Externă. Okay. Uh, thank you. I would Foarte bine. Referring to the current status. Aș dori să mă uh, refer la amendamentele care se referă la acțiunea comună. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au uh, păstrat contactul și au comunicat de mult timp pentru că este clar că trebuie ca prevederile să fie actualizate la situația actuală dintr-o serie de motive menționate deja. Vă asigur că a existat un schimb de uh, scrisori între vicepreședintul, vicepreședintele Tajani și înaltul reprezentant, uh, astfel încât revizuirea acțiunii comune uh, să aibă loc, deci există schimburi între um, Comisie și înaltul reprezentant și Serviciul European de Acțiune Externă și încercăm să ajung, sperăm să ajungem la un uh, rezultat uh, în viitorul apropiat. Mulțumim. Doamna Kronberg dorea să reia cuvântul. Un comentariu cu privire la amendamentul 32 Așa este. Comisia Uh, negociază uh, acordurile. Putem face un amendament oral în acest sens, dar cred că era important să subliniem importanța uh, politicii externe. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Tero, în urma a ceea ce s-a spus? Thank you. I, I do feel... Mulțumesc. Cred că avem o bază comună foarte bună și cred că vom putea găsi soluții la remarcile făcute. Punctul principal, din punctul meu de vedere, va fi cât de mult punem accentul pe uh, utilizarea dublă vom continua să discutăm pe acest subiect și să găsim compromisuri. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru remarci, sunt foarte bune puncte de pornire. Mulțumesc tuturor, vă amintesc că votul pentru acest proiect de aviz va avea loc la Strasburg, la Comisia AFET pe 5 iulie. ITRE va vota pe 6 septembrie și dezbaterea în plen va avea loc în octombrie. Uh, îl căutăm pe domnul Kirilov, raportor pentru avizul pentru Comisia de Transport, avizul referitor la punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Este un vot pe care îl vom ține mâine. mâine dimineață la 9.30 în această sală și vă atrag atenția asupra acestui fapt pentru că avem nevoie de quorumul necesar pentru a vota acest, pentru a vota acest text. Contez pe prezența dumneavoastră, așadar. Raportorul nostru va ajunge în două minute. Mm. Bien, Monsieur Kirilov, notre... Domnule Kirilov, sunteți raportorul nostru pentru proiectul de aviz în ce privește punerea în aplicare legislației privind cerul unic european. Vă ascultăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că a trebuit să plec. E păcat că are loc întâlnirea cu delegația Azerbaijanului și din partea Parlamentului nu era prezent decât președintele delegației și eu însumi. Vreau să mulțumesc uh, colegilor uh, pentru cooperare în timpul redactării acestui proiect de aviz și staffului și mai ales uh, colegilor care au depus amendamente de foarte bună calitate. Am primit numai 12 amendamente și cred că acest lucru dovedește că proiectul de aviz a întrunit uh, consensul colegilor și uh, că vom putea transmite acest proiect de aviz într-o formă cât mai concisă și fără prea multă întârziere. O bună folosire a spațiului uh, aerian european nu poate fi posibilă decât dacă există o bună cooperare între serviciile civile și cele militare. Iar uh, serviciile comisiei trebuie să ajute statele membre să gestioneze cât mai bine spațiul aerian, iar Parlamentul trebuie să fie informat în mod regulat despre punerea în aplicare a acestui acord al spațiului unic uh, european. Chiar și după ce avizul va fi adoptat la sede, rămâne o provocare pentru că trebuie să ne asigurăm că doamna fost raportor de la TRAN va incorpora în textul său cât mai multe dintre sugestiile noastre. De aceea am să discut cu colegii de la grupurile politice din Comisia TRAN ca să mă asigur că acest aviz va întruni o mare majoritate și se va bucura de înțelegere și acest lucru nu va fi posibil dacă acest proiect de aviz nu va fi trimis în timp util. Vreau să mai mulțumesc și secretariatului pentru ajutor și contribuție Comisiei Europene, Agenției Europene de Apărare și Eurocontrol. Domnule președinte, nu trebuie să uităm faptul că uh, forțele armate sunt cele care folosesc în cea mai mare măsură spațiul aerian. Și e adevărat că acest lucru nu a fost uh, um, întotdeauna văzut și luat în considerare. Și de aceea contribuția noastră este foarte importantă. Și sperăm să avem pe viitor un adevărat uh, spațiu fără frontiere. Deci trebuie să continuăm să ne ocupăm de acest subiect. Mulțumesc! Galer. Mulțumesc, domnul Galer. Yes, thank you and also to colleague... Uh, Mulțumesc și colegului uh, Kirilov. Nu văd niciun fel de obstacol uh, principal pentru amendamente. O întrebare la amendamentul 8. Aș vrea să vă întreb de ce doriți să ștergeți referirea la uh, Uh, costurile uh, globale și militare, dacă este cineva de la Serviciul de Acțiune Externe. Aș avea o întrebare. Aveți informații uh, dacă forțele aeriene europene sunt dispuse să suporte costurile pentru integrarea în cerul unic european? Aici, cum este textul, există o referire la costuri și ar trebui să și rămână. Yes. Well, uh... Da, în ceea ce privește costurile, industria aviației este, uh, civilă este, bineînțeles, foarte interesată și uh, Uh, sunt dispuși să uh, investească, dar în ceea ce privește aviația militară, lucrurile sunt mai complicate. Tocmai de aceea avem nevoie de un studiu cuprinzător care să includă toate aceste aspecte. Bineînțeles, cifrele nu sunt foarte exacte, doar o privire de ansamblu și înțelegem că ar trebui să mai lucrăm în acest sens și că există țări care s-ar putea confrunta cu dificultăți, în special uh, în Europa, state membre ale Uniunii, care uh, au avioane militare produse în afara Uniunii. Și aici ar trebui să uh, urmărim lucrurile și să ajutăm uh, țările respective, dar alte țări nu vor uh, efectiv să introducă acest cer unic european. Mulțumesc, o să dau cuvântul acum lui Lilo de la Agenția Europeană pentru Apărare. Grazie, <clears throat> grazie per, ehm, per questo invito, per l'opportunità. Mulțumesc, vă mulțumesc că ne dați ocazia să ne prezentați, să vă prezint rolul agenției noastre în ce privește SESAR. Bine, volevo cominciare nel Vreau să încep prin a sublinia rolul agenției noastre și aș vrea să vă vorbesc despre impactul pe care îl are Agenția Europeană de Apărare în mai multe state membre și să vă spun ce se va întâmpla pe viitor. Aș vrea să încep prin a vă spune că misiunea agenției noastre s-a concentrat în a acorda sprijin statelor membre pentru punerea în aplicare a SESAR. Scopul acestei activități este de a limita consecințele operative și financiare asupra uh, uh, forțelor uh, um, aeronautice europene și să intensifice oportunitățile care pot să derive din aplicarea programului SESAR această misiune a noastră se desfășoară pe trei uh, axe. Mai întâi, prima axă, dezvoltarea uh, uh, campaniei de comunicare, pentru ca toată lumea să conștientizeze importanța acestui program. De aceea ne adresăm uh, miniștilor, șefilor de stat major, uh, direcțiilor generale de armament și altor asemenea uh, organisme. A doua axă vizează structurarea și armonizarea pozițiilor în cadrul comunității uh, de apărare, ca să identificăm riscuri operative pentru sisteme, programe și ca să identificăm și oportunități care pot să uh, apară din acest program pentru sectorul apărării. Cealaltă axă, la fel de importantă, este în direcția uh, asigurării unei punți de legătură între uh, sectorul apărării și Comisia Europeană. În cadrul acestor acțiuni, noi acordăm o atenție deosebită evitării oricăror uh, suprapuneri. Trebuie să favorizăm uh, complementaritatea programelor și vrem să acordăm uh, valoarea cuvenită experienței și contribuției tuturor actorilor. Eurocontrol, UNMS, UNCS. Acum câteva cuvinte despre impactul acestor acțiuni în statele noastre membre. Aș vrea să spun că, datorită acestor acțiuni punctuale care au loc, comunitatea de apărare este din ce în ce mai bine informată și se implică într-o măsură din ce în ce mai mare în acest program. Acum, aeronautica militară și, în general, industria de apărare din statele noastre membre iau din ce în ce mai serios uh, programul SESAR și um, um impactul acestui program asupra capacităților lor financiare. O altă consecință pozitivă este că vom uh, um, putea garanta o contribuție serioasă din partea sectorului apărării în următoarea fază a programului SESAR. Uh, și e vorba despre aceste uh, uh, fază viitoare unde este direct implicată și Agenția Europeană de Apărare. Apoi ne dorim o implicare activă în faza de desfășurare, deployment în engleză. O, și știți că Comisia are în vedere crearea unui post de uh, Uh, coordonator pentru uh, uh, desfășurarea trupelor militare. Și ne implicăm și în punerea la punct a unor proiecte comune, de interes comun în domeniul apărării. În sfârșit, ne implicăm în activități de sprijin pentru definirea riscurilor operative și de natură financiară care ar putea să apară odată cu implementarea programului SESAR pentru apărarea uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Ă, la comisie souhaite... Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Madame Gomes. Doamna Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această discuție este importantă și apreciez faptul că Parlamentul poate să dea un impuls înființării acestui sistem sezar, astfel încât uh, Uniunea Europeană să devină mai eficientă în ceea ce privește securitatea și spațiul aerian european. Cred că Agenția Europeană de Apărare are un rol de jucat, un rol foarte important. în cadrul acestui sistem și pentru a avea o analiză nu doar pentru moment, ci și pentru viitor, pentru a vedea care sunt amenințările la adresa securității în spațiul aerian european. Cred, deci, că rolul agenției este extrem de important și uh, justifică susținerea programului și rolul său în uh, operarea programului. Vreau să profit de prezența domnului general pentru a-l întreba care sunt uh, consecințele, spre exemplu, Uh, pentru concluziile la care a ajuns Parlamentul în 2007, atunci când s-a uh, făcut uh, ancheta în ceea ce privește așa zisele zboruri ale CIA și închisorile secrete, care, anchetă care a demonstrat că există o slăbiciune enormă în spațiul aerian european. În ceea ce privește controlele și securitatea, pentru, pe partea de zboruri civile, zboruri civile charter care pot să transporte ce vor ele în spațiul european, fără niciun fel de control. Și spun asta pentru că ne-am dus recent în Lituania, ca urmare a acestei anchete, și Lituania la momentul respectiv nu era membru al Uniunii Europene, deci nu trebuia să respecte recomandările Parlamentului European, dar uh, am constatat, discutând cu Agenția Civilă pentru Control Aerian din Lituania, că aceleași proceduri care nu existau în 2007 uh, pentru controlul zborurilor civile nu există nici în uh, Lituania. Și sunt foarte sigură că și în Portugalia, care era deja membru al UE uh, și care ar fi trebuit să respecte recomandările, nu s-a făcut nimic. Și vă spun, este foarte, foarte periculos pentru că mi-am dat seama că aveam tot felul de povești cu uh, registrele, cu datele pasagerilor pentru zborurile de linie, dar pentru zborurile charter nu avem absolut nimic. Pot să transporte orice, copii, uh, marfă, nimeni nu-i controlează. Nimeni nu le solicită măcar uh, lista uh, prealabilă a echipajului sau a uh, pasagerilor. Deci, după părerea mea, este o problemă de securitate care ar trebui să fie evaluată. Pentru că dacă uh, poate servi, deci dacă aceste zboruri pot servi pentru transportarea unor oameni care vor fi torturați, pot servi și pentru transportul de droguri, spre exemplu. O altă întrebare. Vreau să vă întreb dacă pentru că e unul din aspectele care, după părerea mea, ar merita o evaluare de securitate, uh, inclusiv din punct de vedere uh, militar. prin comparație cu ceea ce se întâmplă pe uh, aviația civilă. Deci este un nivel european care trebuie aplicat aici, nu se face de către fiecare stat membru cu noile evoluții pe care le avem acum, uh, dronele care sunt uh, utilizate pentru asasinate selective. Este un precedent oribil care s-a deschis uh, în lume din punct de vedere juridic și politic și într-o bună zi o să ne lovim și de asta și o să suferim consecințele. Și știu că În dialogul recent cu prietenii noștri din uh, uh, Statele Unite le-am pus această întrebare și mi-au spus uh, a fost o chestie de putere, de competențe excepționale, deci totul este permis. fără să se gândească că o să li se bată la ușă mai târziu. Știu deja că la nivel european există niște grupuri uh, care pot să cumpere asemenea drone, deci nu e neapărat nevoie să fie state care să achiziționeze așa ceva, și să cumpere drone și să vizeze apoi o ambasadă americană sau britanică în Europa sau oriunde altundeva. Mă întreb, deci, dacă aceste aspecte vor fi evaluate în cadrul unei analize de securitate pe care ar face agenția în contextul Sezar. Monsieur Lisek. Domnul Lisek. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko, bo wiele wątków już zostało poruszonych. Ja chciałem przede wszystkim podziękować. Voi fi succint. Multe lucruri au fost deja spuse. Aș dori să vă spun care este poziția mea față de raportul domnului Kirilov. Am cooperat strâns locuim în același cartier din uh, Bruxelles, luăm foarte des uh, aceeași mașină, deci de multe ori am putut discuta despre acest subiect. Sper că comisiile competente pe fund vor lua în considerare avizul nostru. Este bine că am ajuns la compromisuri uh, între toate grupurile politice și este, este foarte um, bine faptul că am putut lua în considerare poziții foarte diferite. Am spus că uh, nu numai armata trebuie să beneficieze de asta, dar și alte um, Um, alte organizații, uh, aeronavele de uh, poliție, uh, pompierii, pază de coastă, vama și așa mai departe, este important să asigurăm o bună cooperare. Un alt aspect menționat a fost cel de la punctul 5, anume cooperarea cu NATO, <coughs> pentru că și acesta joacă un rol foarte important pentru Uh, securitate. Dorim ca um, cooperarea deja existentă să se îmbunătățească. Se pune, se pune însă uh, întrebarea unde există probleme la cooperarea cu NATO. Trebuie să se găsească sursa acestor probleme pentru a se îmbunătăți cooperarea. Mulțumesc, domnule general, dacă puteți răspundeți uh, nu știu dacă toate temele abordate corespund ordinii de zi, dar măcar pe ultimele două puncte, dacă ne puteți spune câte ceva. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ca să răspund, ar trebui să țin cont de mandatul pe care Agenția Europeană de Apărare l-a primit din partea uh, Consiliului. Și, prin urmare, eu nu pot să depășesc competențele care îmi revin prin acest mandat. Rolul nostru este să sprijinim participarea statelor membre la implementarea regulilor uh, în vigoare pentru aviația civilă și care, de fapt, sunt sub uh, răspunderea EASA, în primul rând. Noi, în schimb, trebuie să ne asigurăm de faptul că uh, traficul uh, aviatic militar va putea să continue după implementarea programului SESAR în mod coerent și că nu vor exista impedimente majore. Deci, utilizatorii militari, de fapt, nu fac decât să folosească uh, uh controlul de trafic aerian care a fost creat inițial pentru aviația civilă. Și deci noi nu avem nicio putere de control a traficului aerian civil, pentru că nu face parte din uh, um, mandatul nostru. Acum, în ce privește eventualitatea uh, folosirii dronelor în spațiul aerian european, noi, în ce privește valorile tehnologice, trebuie să ne asigurăm că în cazul în care pe viitor este nevoie să se țină cont de folosirea dronelor, atunci noi nu avem puterea să spunem dacă uh, um, controlele traficului aerian civil sunt suficiente actualmente pentru a ține cont de aceste drone. Noi nu o să avem un cuvânt de spus decât din punct de vedere strict tehnologic. Mulțumesc! Comisia, dacă dorește să răspundă domnului Lizec. Grazie, so se pot să Mulțumesc, nu știu dacă pot să continui în limba italiană, dacă îmi dați voie, pentru că astfel misiunea va fi și mai ușoară. Îi mulțumesc domnului general pentru că deja a spus mai multe lucruri pe care doream și eu să le citez aici. A fost uh, abordat un aspect, cel al securității. Ca și în uh, intervenția mea precedentă uh, pe aceeași temă uh, aici la Parlament, ar trebui să subliniez că trebuie să facem bine distinția între termenul uh, de securitate și termenul de siguranță. Sunt două noțiuni distincte și care fac trimitere la aspecte instituționale diferite. Cerul unic european, acest proiect coordonat de Comisia Europeană, are de-a face cu controlul uh, traficului aerian. E adevărat că uh, uh însă că același spațiu aerian este uh, împărțit între traficul uh, civil și traficul militar. Obiectivele fundamentale ale acestei inițiative al cerului unic sunt o bună gestionare a capacităților ca să facem față uh, uh, cererii din ce în ce mai mari, atât pentru transportul uh, aerian civil cât și militar. Apoi, trebuie să ținem cont de uh, uh, toată complexitatea tehnică, și aici n-am să intru în detaliu, de asemenea, trebuie să ținem cont de um, efectele asupra mediului înconjurător datorate intensificării traficului aerian. Și, nu mai puțin importante, sunt aspectele legate de eficientizarea costurilor. Acum, legat de securitate și deci nu de siguranță, în baza tratatului de la Lisabona, NATO este cea care ne păzește spațiul aerian. Așa prevede tratatul de la Lisabona. Și apropo de uh, ultima întrebare și colaborarea cu NATO, eu nu pot să uh, fac aici considerații de natură politică. Eu nu pot să evaluez această colaborare decât pe plan tehnic și finalitatea acestei colaborări este să limităm impactul asupra statelor uh, uh, membre ale NATO și a statelor aliate. Știți foarte bine că majoritatea statelor membre ale UE sunt și membre ale NATO. Și este un obiectiv pe care încercăm să îl atingem. Din acest punct de vedere, trebuie să adresez mulțumiri Agenției Europene pentru Apărare, care acum face eforturi pentru lansarea acestui dialog și pentru ca să existe interacțiuni uh, pe plan tehnic uh, uh, cât se poate de eficace. Aș vrea să mai subliniez faptul că chiar în următoarele săptămâni Comisia va lansa o inițiativă a cărui obiectiv este să faciliteze coordonarea la nivel european pentru folosirea acestor sisteme în folosul cetățenilor europeni. Pentru că știți că există un evantai foarte larg de aplicații uh, de care vor putea să benefice multe sectoare uh, din uh, economia europeană. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur Kielov. Mulțumesc, domnul Kielov. Domnule președinte, și eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Lizac. M-a bucurat uh, în cadrul consultărilor inițiale să văd că Agenția Europeană pentru Apărare joacă un rol important și util în această activitate de coordonare. Iar la nivel de experți, cooperarea cu experții NATO a fost foarte utilă și productivă și ar trebui să ne bucure mult. There are certain uh, problems. As far as the... În ceea ce privește modul în care vom utiliza acest aviz uh, al Comisiei TRAN. Am avut o conversație foarte interesantă cu doamna Foster, doamna raportor, și inițial a ridicat câteva obiecții legate de acest mare text pe care îl oferim și mă bucur că am reușit să scurtăm amendamentele am încercat să explic rolul important uh, al rezolvării problemei uh, militare și sper ca propunerile făcute de noi să fie preluate. Ar fi bine dacă ar putea să Uh, discute cu colegii noștri, să discutăm și noi cu colegii din comisie și să le solicităm uh, sprijinul. Este o parte foarte importantă a avizului, dar uh, și o mare parte și cele mai importante părți din amendamentele noastre au fost preluate. Dorește și altcineva să intervină? Atunci ne oprim aici deocamdată. Votul va avea loc mâine dimineață la ora 9.30 pe marginea acestui aviz În Comisia de Transporturi uh, raportul va fi uh, prezentat pe 19 iulie. Uh, se termină aici ședința de astăzi și o să-i rog pe coordonatorii grupului să rămână pentru că vom avea o reuniune a biroului. Bineînțeles, cu ușile închise.